kolleger, varmt välkomna till ett utskottsmöte. Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun venit la reuniunea comisiei noastre, drepturile femei și egalitatea de gen. Este prima reuniune a comisiei noastre din anul 2010 și sper că acest an va fi un an de succes pentru toată lumea, dar și pentru activitatea noastră a Comisiei pentru drepturile femeii. Deci aș dori să vă urez uh, din inimă bun venit uh, la reuniunea de astăzi uh, și să urez succes activităților comisiei noastre. Punctul, punct de, primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Nu are nimeni obiecții. Considerăm ordinea de zi adoptată. La punctul 2, aprobarea reuniunii din 30 noiembrie, 1 decembrie 2009, ședința noastră anterioară. Dacă nu dorește nimeni să aducă modificări, se pare că nu au fost trimise schimbări. Dacă ele nu vor ajunge până la sfârșitul reuniunii de astăzi, vom considera procesul verbal adoptat. La punctul 3, comunicările președintei, Nu am nicio comunicare de făcut. Deci, fără a mai tergiversa, putem trece la punctul 4. E o onoare pentru mine să urez bun venit printre noi, printre noi doamnei Bibiana Aido Almagro. Îmi cer scuze pentru modul în care i-am pronunțat numele. E vorba de ministrul spaniol pentru egalitate. Sigur că uh, toată lumea știe că Spania deține președinția Uniunii Europene. Aș dori să mulțumesc pe această cale și ministrului spaniol pentru egalitate din Spania pentru vizita foarte interesantă. Am avut o vizită uh, de delegația comisiei noastre în Spania și aș dori să mai profit de ocazie pentru a vă transmite faptul că noi, la comisia noastră, ne bucurăm de faptul că președinția spaniolă a inclus în uh, programul său de lucru uh, problematica egalității de gen. De asemenea, și combaterea violenței împotriva femeilor face parte dintre prioritățile spaniole. Aș dori să vă urez bun venit astăzi. Sunteți ministru din aprilie 2008 când a fost uh, instituit acest uh, Minister pentru Egalitate în Spania. Bun venit, uh, bun venit în cadrul comisiei noastre. Sperăm să avem o dezbatere interesantă. Așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră și după aceea vom discuta problemele pe care le avem în comun. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați deputați, este o onoare pentru mine să asist la reuniunea lucrărilor Comisiei pentru Drepturile Femeii și pentru Egalitatea de Gen din Parlamentul European pentru a vă prezenta prioritățile președinției suedeze spaniole, îmi cer scuze, în ceea ce privește uh, egalitatea. Aș dori să vă spun că mă bucur de faptul că asist la o comisie a unui parlament care are mai multe competențe uh, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Consolidarea rolului Parlamentul European denotă maturitatea politică a proiectului european, ceea ce se traduce într-o uniune mai responsabilă după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. marile proiecte europene se bucură de o astfel de maturitate. Aș dori să vă felicit pe dumneavoastră pentru că reprezentați uh, cetățenii Uniunii Europene. Domnilor și domnilor, Spania asumă pentru a patra oară președinția europeană. Belgia și Ungaria ne vor urma. Vom uh, coopera cu aceste președinții în cadrul sistemului uh, de tip trio pentru a consolida stabilitatea, coerența uh, și um, pertinența acestui proiect comun. Va fi vorba de proiecte de inițiative politice o președinție de cooperare și de fidelitate față de cetățenii europeni, dar și față de noile funcții respectiv un alt reprezentant pentru politica externă și președintele Consiliului. Programul nostru politic a fost uh, consolidat împreună cu următoarele două președinții. E vorba de un uh, program care respectă principiile fundamentale ale Uniunii Europene, respectiv principiul, principiul egalității de șanse între bărbați și femei. Această egalitate de șanse reprezintă un element transversal în politicile noastre din întreaga Uniune Europeană. Aș dori să mă refer mai ales la unul, una dintre prioritățile cele mai importante ale președinției spaniole, respectiv relansarea economiei și a ocupării forței de muncă. Domnilor și domnilor, una dintre cele mai grave crize economice și financiare din ultimii 60 de ani încă își mai face simțite efectele. O criză care a afectat cel mai mult ocuparea. Europa trebuie să redescopere un nou model de creștere economică pentru următorul deceniu, pentru că, iată, strategia de la Lisabona se apropie de sfârșit și, din păcate, obiectivele de la Lisabona nu au fost pe deplin uh, atinse. Uh, muncim pe baza unei propuneri a Comisiei cu care cooperăm și încercăm să ținem cont și de uh, contribuțiile statelor membre. Suntem convinși de faptul că punctul de plecare al noii strategii europene trebuie să fie durabilitatea. Durabilitatea reprezintă pentru noi capacitatea de a face față nevoilor uh, prezentului fără a periclita uh, nevoile viitorului. Durabilitate care trebuie să se manifeste la trei niveluri. La nivel economic, în care trebuie să ținem cont de inovare, pe planul mediului înconjurător. Aici uh, vorbim despre energiile regenerabile pentru a combate schimbările climatice. Și de asemenea, durabilitate pe plan social. Din punctul nostru de vedere, persoanele cetățenii trebuie să se afle în miezul acțiunii noastre politice. De asemenea, trebuie să evităm uh, concepte care au dus la dezastrul financiar și economic cu care ne confruntăm astăzi. Iată, ne, ne aflăm într-un moment crucial. Trebuie să facem o schimbare, schimbarea necesară pentru a ajunge la un model mai echitabil uh, din punct de vedere social. Și din acest uh, punct de vedere, politicile sociale Uh, sunt indispensabile. De aceea, incluziunea femeilor pe piața muncii trebuie să fie unul dintre obiectivele pentru a, a îndeplini strategia 2020. De asemenea, trebuie să fie un factor prielnic pentru creșterea economică. La ultimul Consiliu din 2009, printre prioritățile președinției suedeze figura și acest obiectiv. Strategia de la Lisabona avea foarte multe obiective, printre care și egalitatea între bărbați și femei uh, în ceea ce privește incluziunea socială. E adevărat că în anul 2010 aceste obiective în anul 2009 aceste obiective nu au fost pe deplin atinse. Însă nu cred că e un motiv de dezamăgire. Trebuie să continuăm să încurajăm uh, participarea femeilor uh, în toate domeniile pe toate planurile. Pentru că egalitatea între bărbați și femei nu este importantă doar din punctul de vedere al drepturilor respectate, ci și din punct de vedere economic. E motivul pentru care trebuie să consolidăm uh, toate politicile care să ducă la atingerea acestui obiectiv. Societatea europeană nu își poate permite să irosească capitalul uman și inteligența pe care o reprezintă jumătate din populația europeană, jumătate reprezentată de femei prin eforturile noastre, trebuie să încercăm să eliminăm toate obstacolele care complică și pun pe în roate participării femeii la piața muncii. Femei care trebuie să se integreze pe piața muncii pe un picior de egalitate cu bărbații. Primul obstacol îl reprezintă accesul uh, femeilor pe piața muncii. Acces care este îngreunat uh, și de faptul că femeile se ocupă de persoanele dependente mai mult decât bărbații. Când vă spun uh, femei dependente, mă refer la persoanele vârstice, dar și la copii. E vorba nu doar de o problemă care vizează femeile, ci uh, trebuie să încurajăm și împărțirea uh, muncilor uh, între bărbați și femei. În conformitate cu obiectivele de la Consiliul de la Barcelona din 2002. Aici aș dori să mă refer mai ales la propunerea de directivă cu privire la uh, maternitate. Parlamentul European va vota în curând pe marginea acestei directive. Noi propunem o directivă care să apere drepturile femeilor, uh, femeilor însărcinate, lăuze sau care alăptează. Doamnelor și domnilor, trebuie să ajungem la un echilibru între elemente foarte importante, respectiv durata concediului de maternitate și remunerarea acelui, acestuia, apoi drepturile femeii în, între sarcină și uh, perioada de lăuzie și apoi uh, opțiunile pe care le au uh, la dispoziție în momentul în care uh, uh, începe concediul de maternitate. Tocmai pentru a aduce mai multă corespundere. De asemenea, Reducerea diferenței salariale între bărbați și femei de 17,6% în 2008 uh, reprezintă unul dintre obiectivele principale pe care strategia de la Lisabona trebuie să l atingă. Ne dorim ca tot mai multe femei uh, să uh, rămână pe piața muncii, însă nu cu orice preț dorim să evităm o nouă formă de exploatare inacceptabilă. Diferența salarială decurge de pe situa- de, din situația de pe piața muncii, unde se practică segregarea pe motive de sex. Într-adevăr, femeile sunt prezente în anumite domenii uh, în care nu sunt suficient de bine retribuite. E motivul pentru care statele membre trebuie să combată stereotipele legate, stereotipurile legate de gen, care reprezintă obstacole la integrarea femeilor pe piața muncii. Domnilor și domnilor, noul model de societate, care uh, implică și mai mult femeile, necesită o corespundere și mai mare în procesul decizional economic, politic și al mediului de afaceri. pe lângă echitate, trebuie să, ne, să ținem cont și de eficiență și de rentabilitate. Când femeile au același nivel de pregătire ca și bărbații, ele trebuie să aibă acces la posturi uh, de înalt grad. De, ace- de aceea am dorit ca femeile să fie mai bine reprezentate în consiliile de administrație ale firmelor cotate la bursă și aceasta în toate statele membre ale Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, egalitatea între femei și bărbați necesită uh, în mod intrinsec și eliminarea violenței față de femei. Este modul uh, cel mai, uh, este oglinda cea mai clară a uh, injustiției față de femei care și are rădăcina în modelul nostru cultural european și confruntați cu această realitate, nu putem să rămânem cu mâinile încrucișate. De, ace- de, aceea, de aceea, combaterea acestui tip de violență trebuie să reprezinte o prioritate pentru Uniunea Europeană. În conformitate cu concluziile Consiliului European din martie 2002, și în urma rezoluțiilor adoptate de către Parlamentul European din 1986, și în conformitate cu foaia de parcurs adoptată de către Comisie privind egalitatea de gen. Aș dori să vă informez că uh, dorim să publicăm un uh, document în legătură cu eliminarea tuturor formelor de violență față de femei în europeană. Vom prezenta concluziile acestui document uh, la Consiliul din luna martie. În acest proiect de concluzie vom încerca să ținem cont de toți factorii necesari pentru a pune capăt oricărei forme de violență față de femei. Se va vorbi despre sancțiuni, dar și despre protecția femeilor. De asemenea, ajutorul acordat vi uh, victimei, dar și sensibilizarea, conștientizarea opiniei publice vom încerca să instituim o strategie comună între cele 27 de state membre. În fața unei uh, probleme comune trebuie să venim cu un răspuns comun care să se bazeze pe referințe comune. Trebuie să ținem cont și de diversele tipuri de violență uh, față de femei. Violența în familie, de asemenea, uh, traficul cu femei, în scopul exploatării sexuale reprezintă o nouă formă de sclavagism uh, care afectează femei din întreaga lume. Domnilor și domnilor, aș dori să enumăr măsurile din acest proiect. Vom încerca să creăm un observator european cu privire la violența față de femei. În acest sens, va trebui să culegem date pe baza unei uh, metodologii comune, să creăm indicatori comuni. De asemenea, să caracterizăm uh, toate tipurile de violență față de femei pentru a uh, duce la o, un schimb de bune practici în Europeană pentru a pune capăt acestui, acestei forme de violență în Europeană și în afara granițelor sale rezoluția Parlamentului din 25 uh, noiembrie 2009 cu privire la programul de la Stockholm referitoare la spațiul de securitate și justiție va fi un bun punct de plecare. În ceea ce privește violența de gen, aș dori să vă spun că în cadrul programului de la Stockholm ne bucurăm de sprijinul la 12 state membre pentru propunerea de rezoluție a Parlamentului și a Consiliului cu privire la mandatul european de protecție. Va fi vorba de un instrument care va permite femeilor care fac obiectul uh, uh, formelor de violență să se bucure de protecție membru precum în statul în care mandatul de protecție a fost emis. În al doilea rând, și tot pentru a avea un, uh, un răspuns unitar în europeană pentru femeile care fac obiectul acestor infracțiuni, am dorit ca Comisia să vină cu un număr de telefon unic și gratuit în uh, întreaga Uniune Europeană pentru asistență adusă victimelor. Încercăm să întrunim sprijinul necesar acestei inițiative. Ne bucurăm deja de sprijinul unor state membre precum Austria, Finlanda, Portugalia și Finlanda. Doamnelor și domnilor, anul 2010 va fi anul combaterii sărăciei și excluziunii sociale. Președinția suedeză, ă, spaniolă dorește să facă eforturi și în acest sens. Mă gândesc mai ales la propunerea de directivă cu privire la egalitatea salarială, care face parte dintre prioritățile noastre. Am dori să aprofundăm acest ă, program ă, în virtutea articolului 19 din Tratatul Uniunii Europene, încercând să combatem orice forță, formă de discriminare împreună cu președinția suedeză și președinția franceză, încercăm să ținem cont de rezoluția Parlamentului din 2 aprilie. Vom încerca să instituim un cadru comun pentru a pune capăt discriminării pe baze rasiale, de vârstă, de religie, de credință religioasă, de origine. Suntem conștienți de faptul că există state membre care încă emit rezerve față de acest cadru comun. De asemenea, știm că în Europa socială, în Europa drepturilor pe care o construiește tratatul de la Lisabona și Carta Drepturilor Fundamentale, nu putem să ne permitem să reacționăm în mod diferit la diversele forme de discriminare. El resultado de las negociaciones. Totuși, Consiliul nu se poate pronunța sau antepronunța legătură cu rezultatele procesului aflat în derulare. Doamnelor și domnilor, în concluzie, în încheierea intervenției mele, dați-mi voi să vă anunț evenimentele prevăzute în cadrul celor șase luni de președinție spaniolă. În primul rând, va fi forumul european de la Beijing plus 15, care va avea loc la Cadiz uh, pe 4 uh, și 5 februarie și împreună, împreună cu guvernele din cele 27 de state membre, cu reprezentanții societății civile, o să reflectăm pe marginea celor 15 ani care s-au scurs de la platforme de la Beijing și toate acestea în baza platformei de acțiune uh, pe care a pregătit-o o președinția suedeză. Va fi o onoare din punctul nostru de vedere ca în cadrul acestui uh, forum să urăm bun venit doamnei Svensson, noua uh, președinte, precum și purtătorilor de cuvânt a acestei comisii. De asemenea, la Valencia, între 25 și 26 martie, va avea loc uh, summitul informal al ministrilor privind egalitatea de șanse și vom vorbi despre rolul noii structuri pe care am creat-o pentru Europa. Va avea loc a cincea întâlnire de asemenea a femeilor spaniole și africane pentru o lume mai bună, pentru a putea să permitem avansarea programelor de egalitate șanse la nivel internațional. Doamnelor și domnilor, îmi închei aici intervenția și sper că vom reuși să avem o colaborare fructuoasă în cadrul celor șase luni de președinție spaniolă. Vă mulțumesc! Ett varmt tack på utskottets vägnar för mycket... Și acum, în numele comisiei noastre, vă mulțumesc pentru toate informațiile extrem de interesante pe care ni le-ați oferit. Am uh, tras concluzia că munca în domeniul egalității șanselor va fi unul foarte intens din partea președinției spaniole și firește că ne bazăm pe o cooperare foarte fructuoasă. Mai mulți colegi deja s-au înscris pe lista de lor la cuvânt și doresc să vă adreseze anumite întrebări, așa încât voi da cuvântul colegilor mei din diferite grupuri politice, înainte ca dumneavoastră să primiți încă o dată cuvântul ca să le răspundeți. Primul vorbitor este doamna Bauer. Vă rog, doamnă. Köszönöm szépen, elnök asszony! Rengeteg kérdésem lenne, de megpróbálok. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș avea foarte multe întrebări pe care să le adresez eu invitatei noastre, însă mă voi mărgini la două pentru ca să rămână timp mai mult și pentru colegii mei. Doamnă ministru, vă mulțumesc că ne oferiți posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră. Sper că această primă reuniune să nu fie și ultima. Ați vorbit dumneavoastră despre diferențele salariale între bărbați și femei. Și aș dori să știu ce intenții aveți dumneavoastră, în modul foarte concret, pentru a influența această diferență. În cadrul acestei comisii noi am adoptat un raport conform căruia este nevoie de o nouă propunere de act legislativ în acest sens sau, de asemenea, am stabilit că ar trebui să luăm măsuri pentru a reuși să eliminăm dezechilibrele existente, pentru că regula există, însă trebuie să vedem în ce mod ea poate fi transpusă în realitate. Avem de-a face aici cu eficacitatea legislației care trebuie să fie consolidată. nu e de ajuns o singură lege pentru a rezolva problema și aș dori deci să vă adresez această întrebare. În documentele președinției spaniole se vorbește despre o renoire a agendei sociale și aș dori să știu uh, în ce sens vedeți dumneavoastră acest lucru din punct de vedere juridic și apoi în ceea ce privește uh, regulamentul privind protecția egalității șanselor, ce trebuie să ne așteptăm? Aveți intenția să începeți cu o carte verde sau, știu eu, putem să ne așteptăm la o propunere mai concretă. Deci, care este intenția noastră în legătură cu abordarea de unul? Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Bauer, doamna Thompson. Vă mulțumesc foarte mult și eu doresc uh, să-i mulțumesc uh, de la bun început, doamnei ministre, pentru că ne-a prezentat atât de bine prioritățile președinției uh, spaniole și noi ne simțim foarte încurajați aici în cadrul acestei comisii pentru calitatea de șanse să vedem că avem de-a face cu o președinție care se mobilizează în favoarea egalității de șanse între bărbați și femei și dați-mi voie să mă mărginesc la vorbi strict despre faptele de violență care acad, violență femeie, deși aș avea foarte multe de spus. În acest domeniu, uh, Spania s-a lansat, știm foarte bine, într-o muncă de cercetare foarte amplă. Aici mai intervine și poliția. Vă rog să ne povestiți despre experiența pe care are Spania, să ne vorbiți despre modul de combatere a acestui fenomen și în ce mod experiența dobândită de Spania ar putea fi extinsă la nivelul Uniunii Europene, în ce mod se pot adopta prevederi de același gen. Și anume, dacă aveți în vedere, dacă am putea avea în vedere directive în acest sens, Mulțumesc, doamna Jimenez. doamna Jimenez. Și dau acum cuvântul, spuneam doamne Jimenez. Mulțumesc. Dați-mi voie să-i mulțumesc și eu în numele Comisiei și în numele meu personal pentru prezența dumneavoastră printre noi. Și de când mi-am preluat funcția în iulie anul trecut, am făcut o prioritate în cadrul acestui Parlament combaterea violenței îndreptate împotriva femeilor și mi-am mobilizat toate energiile în slujba măsurilor pe care Uniunea Europeană le poate adopta pentru a proteja victimele relor tratamente și pentru a ajunge la un proiect de rezoluție. E vorba de un proiect foarte țintit în ce privește spațiul de libertate și justiție. Am cerut în acest sens președinției spaniole să emită un ordin privind protecția victimelor uh, violenței îndreptate împotriva femeilor. Iar amendamentele mele au fost respinse, nu s-au regăsit în rezoluția finală privind programul de la Stockholm. Doresc să felicit uh, președinția că a făcut eforturile necesare în acest sens. Și iată ce întrebare aș dori să adresez care sunt instrumentele pe care le aveți în vedere pentru ca acest cadru european să asigure o protecție eficace victimelor relelor tratamente și care sunt intențiile pe care le are președinția spaniolă. Credeți că puteți ajunge la un acord cu statele membre? Profit de prezența dumneavoastră pentru a vă întreba în ce mod vede președinția spaniolă combaterea șomajului atât de răspândit în rândul femeilor. În Andalusia, de unde vin eu, există un șomaj de 27% în rândul femeilor, iar uh, acesta se confruntă cu tot felul de dificultăți din cauza șomajului. Și de aceea vă întreb dacă președinția spaniolă are intenții să ia măsuri în ceea ce le privește pe femeile însărcinate care sunt victime ale crizei economice, în sensul că își pierd locurile de muncă și dacă da, care sunt măsurile care se referă, care vizează îmbunătățirea calității vieții sociale și profesionale, uh, care este sprijinul oferit femeilor care își doresc totuși să aibă copii, dar care de multe ori trebuie să se confrunte singure cu foarte multe dificultăți. Vă mulțumesc. Doamna Boscurt, vă rog. Eh, mulțumesc foarte mult, eh, doamnă președinte, și bine ați venit la întâlnirea comisiei noastre, doamnă ministru. Și acum, în legătură cu propunerea de lege privind tratamentul egal. Am constatat că aceasta este una dintre prioritățile dumneavoastră și asta corespunde într-adevăr rezultatelor summitului de acum două luni din timpul președinției uh, suedeze. Am două întrebări. Prima, la acest summit privind egalitatea, Belgia a spus că pe parcursul președinției belgiene vor dori să finalizeze această propunere. Asta e foarte bine, dar v-am auzit spunând că la sfârșitul uh, Troicei, deci uh, după președinția maghiară, acest, uh, de-abia atunci se va finaliza acest proiect. Așadar, ce se întâmplă? De ce apare această întârziere? Aș vrea să știu ce va face exact președinția spaniolă, astfel încât să avem până la urmă o directivă privind egalitatea de tratament. Și, foarte concret, în uh, acest Parlament, noi ne ocupăm de acest aspect evident, și uh, propunerea a fost discutată în, pe parcursul a patru uh, runde de mm, discuții, religie, orientare sexuală, combaterea discriminării și mai departe. Ceea ce mi s-a părut interesant este că în acest domeniu, să spun, al egalității de sexe, anumite aspecte nu au fost uh, cuprinse, cum ar fi reclama și publicitatea, Așadar, asta, următoarea este întrebarea mea. Ce se va întâmpla? Se va acoperi această lipsă? Ce va face eh, președinția dumneavoastră pentru a acoperi acest, eh, acest aspect neacoperit până acum? Sau va trebui să așteptăm președinția maghiară? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Boscot. Și acum o să dau cuvântul doamnei Estrela. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte și doamnă ministru, și eu doresc să salut uh, prezența dumneavoastră aici, la ședința comisiei noastre permanente. Vreau să vă mulțumesc nu numai pentru prezentare și pentru informațiile pe care ni le-ați transmis, ci și să felicit președinția spaniolă pentru că acordă prioritate acestei uh, probleme a egalității de sexe. Uh, în legătură cu și-a propus crearea acestui observator al uh, violenței împotriva femeilor. În calitate de raportor uh, la raportul privind concediul de maternitate, am o serie de întrebări pe care aș dori să vi le adresez, dar deocamdată aș vrea să mă limitez la acest domeniu care mă interesează uh, cel mai mult. Este un subiect de mare actualitate, deoarece astăzi, de fapt, o să dezbatem amendamentele care au fost depuse de diversi deputați pe această temă. Așadar, întrebarea mea se referă la ceea ce a spus doamna ministru și anume uh, Uh, ați vorbit despre importanța pe care președinția spaniolă o acordă acestei directive. Și ați vorbit nu numai despre conținutul acestei directive, care este foarte important pentru a proteja poziția femeilor pe piața muncii, dar ați vorbit și de întărirea și de consolidarea rolului femeii în depășirea crizei și redresarea economică și răspunderea pe care le au, uh, o au femeile în acest sens. Una dintre propunerile cele mai uh, novatoare pe care le-am uh, introdus în acest raport include exact această chestiune a concediului de maternitate, respectiv de paternitate. În dreptul comunitar nu există decât concediul de maternitate. Este vorba de o altă directivă care se ocupă de concediu părintesc. În ciuda faptului că în majoritatea statelor membre, cu excepția Italiei și a Germaniei, există deja uh, Uh, concediu parental sau părintesc în dreptul național. Dar acest lucru nu există la nivel european. De aceea cred că este o ocazie foarte bună uh, să rezolvăm această problemă uh, și să legiferăm uh, la nivel european cu privire la concediul parental. Adică să actualizăm, să modernizăm dreptul european în această privință. În felul acesta putem să promovăm reconcilierea cu succes, împăcarea cu succes a vieții profesionale cu viața de familie. Acest lucru nu se poate obține decât dacă există o corectă împărțire a sarcinilor și obligațiilor în familie. Așadar, întrebarea mea este următoarea. Președinția spaniolă va susține această idee la Consiliu și anume aceea de a include în directivă și această uh, problematică a uh, concediului uh, părintesc. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Strela! Și acum Acum doamna Rumeva, după care voi da din nou cuvântul doamnei ministru pentru a răspunde la această primă rundă de întrebări. Doamna Rumeva. Domnule Rumeva, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult și eu doresc să felicit președinția nu numai pentru prezentare și informații, ci și pentru importanța venirii sale aici. Iată, deci avem o doamnă ministru care se ocupă într-adevăr de această problemă. Miniștrii care s-au ocupat, uh, uh, au fost miniștrii care s-au ocupat de această temă, dar nu prioritar, cum se întâmplă acum. Și acum, în legătură cu agenda pentru următoarele șase luni, am studiat-o și mi se pare într-adevăr că este destul de încărcată. O să spun foarte succint, o să susțin cele spuse de doamna Estero cu privire la concediul parental. Mulți dintre noi susținem această idee și nu numai pentru că este un, există o nevoie, dar și pentru că există o obligație. Uh, obligația partenerilor, a taților de a-și asuma acest rol. Și există așadar motive întemeiate de a prelua această directivă privind uh, concediul parental, pentru că altfel înseamnă să perpetuăm o altă formă de discriminare împotriva femeilor. De aceea sunt într totul de acord cu uh, cele spuse de doamna Estrela pe această temă. Uh, vreau să vă mai spun, doamnă ministru, că mulți dintre noi susținem această temă aici, în Parlamentul uh, European. Eu sunt raportor pe această temă și știu că această temă, acest uh, subiect a fost abordat uh, Uh, în Consiliu. Știu că există state membre care au anumite probleme și nu sunt de acord. Am vrea să știu exact care sunt dificultățile și care este calendarul astfel încât să putem uh, îndrăzni, să sperăm, să fim optimiști. Vrem să știm exact ce veți întreprinde pe parcursul președinției spaniole și cum vă putem noi ajuta Parlamentul European să depășiți aceste obstacole. Pentru că trebuie într-adevăr să rezolvăm această problemă. Apoi, în contextul crizei reiese foarte clar că avem măsuri, trebuie să avem măsuri menite să asigure redresarea economică și un anumit plan de acțiune. Avem însă nevoie și o perspectivă în care să se integreze și uh, sexele pentru că în multe sectoare economice uh, sunt uh, sectoare uh, care nu sunt foarte feminine, ca să spunem așa, din punct de vedere istoric sau tradițional ce vom face, ce fel de sprijin uh, concret vom putea acorda uh, femeilor pentru a încuraja aceste măsuri de redresare economică și pentru a depăși criza. În ceea ce privește individualizarea pensiilor, în unele țări europene există o serie întreagă de condiții cu privire la pensii Este o problemă socială foarte serioasă, una chiar critică, aș spune, pe arena internațională. Președinția spaniolă uh, va avea o serie întreagă de summituri cu America Latină, uh, cu țările din Asia și uh, Uh, acordurile de asociere conțin și această uh, dimensiune cu privire la evaluarea de impact. Evaluarea de impact privind mediul și mai departe. Dar ce se întâmplă cu evaluarea privind egalitatea între sexe? A existat o propunere a Comisiei, dar uh, Vreau să vă spun că în cadrul negocierilor care au loc acum, aș vrea să știu dacă este posibil să existe o vizualizare a impactului acestei agende, în special în America de Sud, în țările din bazinul mediteranean. Cred că aceste aspecte ar trebui abordate în cadrul acordurilor pentru a încerca să rezolvăm o serie de probleme pe care le am uh, le-am semnalat în cadrul acestor acorduri. Mulțumim, doamnă Rumeva. Și acum, din nou, o să dăm cuvântul doamnei ministru pentru a răspunde la această primă rundă de întrebări. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eh, vreau să mulțumesc deputaților pentru întrebările și comentariile pe care le-au făcut și o să încerc să răspund acum la aceste întrebări. Ați vorbit despre diferența de salarizare și mă bucur foarte mult să constat că comisia dumneavoastră este interesată eh, și dorește să facă progrese și să rezolve această problemă. Acest lucru nu este acceptabil, e o formă de discriminare inacceptabilă. Cred că pentru a rezolva această problemă trebuie să facem mai multe eforturi și să ne coordonăm mai bine pentru a reduce această diferență uh, între femei și bărbați. Și cred că există aici două elemente esențiale. În primul rând, acela de a crea un mecanism de control pentru a vedea dacă uh, dreptul actual, dacă legislația actuală se, uh, se aplică. Există astfel de legislație ocazie, în Spania, vreau să vă spun, ca să dau un exemplu foarte concret, avem un acord între Ministerul Muncii și Ministerul uh, Egalității între sexe pentru a uh, analiza uh, situațiile în care apar o astfel de diferență și întreprinderile trebuie să dovedească că nu există o astfel de diferență. Uh, Uh, acest lucru este cunoscut și îl uh, analizăm uh, în, și încercăm să eliminăm aceste diferențe prin diverse metode educative, consiliere, profesionale și mai departe. În legătură cu întrebarea doamnei Bauer, avem un fel de întâlnire informală în 25-26 martie la Valencia, unde vom prezenta un raport preliminar privind diferența de salarizare Vom continua, evident, uh, să lucrăm pe această temă, lucru pe care l-a început deja președinția uh, anterioară și care va fi, va, va fi continuată de președinția belgiană. Deci, troica uh, prezidențială se va ocupa de acest lucru, asigurând în felul acesta o mai bună continuitate. În ceea ce privește um, ordinul judecătoresc de interdicție a accesului, mă bucur și aici să constat că Parlamentul împărtășește aceste preocupări pe care le are și președinția spaniolă și anume de a introduce, de a, de a acorda prioritate acestei problematici. Uh, atât pentru prezent cât și pentru viitor. Ei bine, acest uh, ordin de interdicție este o prioritate. Dorim ca acest lucru să fie, acest ordin să fie extins la, și să se aplice femeilor care au fost victime ale violenței deci să se aplice în fiecare stat uh, membru. Și dorim să ne asigurăm, să ne asigurăm că cei care fac astfel de fapte împotriva femeilor nu vor scăpa justiției. Acest lucru trebuie așadar să se aplice la întreg teritoriul Uniunii Europene. Sunt sigură că această directivă va reprezenta un mare pas în uh, uh, progres, progresarea acestei, uh, pe această temă a egalității între sexe. Um, vom lucra în cadrul Consiliului, vom lucra și cu Ministerul Justiției, Uh, și Ministerul Egalității. Este foarte important să lucrăm împreună pentru că trebuie neapărat să progresăm pe această temă. Uh, credem că acest uh, ordin de interdicție trebuie să includă și pe cei care au fost supuși relelor tratamente și au suferit în urma violenței între sexe. V-ați mai întrebat ce se întâmplă în Spania în acest domeniu. Ei bine, la mine acasă avem o lege integrată care abordează această chestiune. Problema care se pune este următoarea. Care sunt rezultatele cele mai importante obținute? Cred că este vorba, în primul rând, de o mai mare implicare a cetățenilor noștri. Am reușit să obținem un consens foarte larg. Legea a fost adoptată în unanimitate de guvernul spaniol și deci există un consens cu privire la această lege integrată. Uh, deci există un consens între guvernele regiunilor autonome, ceea ce înseamnă că toate instituțiile sunt implicate în uh, coordonare și lucrează împreună în echipă, lucru care, după părerea noastră, are un efect foarte important în soluționarea acestei probleme. Implicarea cetățenilor a fost, într-adevăr, uh, să spun, uh, lucrul cel mai important aici Iată că acest domeniu a fost oarecum scos din uh, sfera privată și a fost introdus în sfera publică, pentru că nu mai este, uh, nu este doar o problemă de ceea ce se întâmplă în spatele ușii fiecărui uh, cuplu. Cineva trebuie să răspundă de ceea ce se întâmplă acolo și noi Împărtășim și noi această gândire și trebuie să ne asumăm partea de responsabilitate. Credem că societatea spaniolă a făcut progrese importante în ceea ce privește prevenirea, uh, educația. Din ce în ce mai mulți tineri uh, se implică, deci procesul de conștientizare a cetățenilor este mai important. Se vorbește despre uh, protejarea femeilor și în ultimii ani am avut am pus la dispoziția cetățenilor trei uh, instrumente, să spunem, uh, electronice uh, pe internet pentru a-i ruga să ne semnaleze astfel de cazuri. Așadar, dacă o femeie, să spunem, se găsește într-o astfel de situație, deci are dificultăți, poate să recurgă la aceste mecanisme. Deci avem un număr important de uh, polițiști, avem uh, uh, și Există sute de femei care au fost deja protejate, uh, avem 20.000 uh, de femei care beneficiază de o asistență specială pentru a deveni mai independente. Deci 018 este un uh, telefon uh, hotline la care se poate telefona 24 de ore din 24 pentru a se semnala și pentru a se oferi asistență acestor persoane. Deci am făcut pași importanți. În fiecare zi uh, progresăm pe calea combaterii acestui tip de violență. Și acum nu trebuie să ne batem pe umăr și să ne lăsăm pe tânjală. Aș zice însă că în 2009 a fost un număr de 56 de, de femei care au fost victimele violenței. Deci Asta înseamnă că avem în continuare cel puțin 56 de motive pentru a continua să luptăm și să combatem acest fenomen cu ajutorul uh, echipei uh, noastre cu care lucrăm, cu ajutorul instituțiilor partenere, uh, cu ajutorul cetățenilor, sper să reușim să eliminăm această problemă a violenței între genuri. Pentru asta însă trebuie să construim o societate mai egală, mai egalitară. Trebuie să accelerăm procesul de educație pentru prevenire. În ceea ce privește directiva ca atare, Scopul este acela de a prezenta uh, concluzia finală la Consiliul EFSCO din uh, martie atunci când vorbim despre prevenirea, protejarea uh, interdicției accesului și asigurarea faptului că cei care făptașii uh, nu vor scăpa justiției. Cred că este un uh, pas foarte important, absolut esențial pentru adoptarea acestor concluzii. Voi lucra împreună cu Comisia și cu statele membre și Categoric, uh, după cum știți, nu putem lucra decât pe, o, pe baza unei propuneri a uh, Comisiei. Știm că Comisia lucrează deja la un uh, raport, la un studiu de fezabilitate și studiază legile care există în acest sens în statele membre, încercând să punem piatra de temelie ca să putem merge mai departe. Vrem să ne asigurăm că Europa este într-adevăr un cadru de referință în combaterea violenței împotriva genurilor pe arena mondială. Mulțumesc! De asemenea, v-ați mai referit și la rata scăzută de ocupare a femeilor, într-adevăr, în prima parte a crizei economice, rata șomajului a fost ridicată în uh, rândul bărbaților mai ales. A spus că bărbații au fost cei mai afectați, 25,4% de uh, șomaj uh, a fost ocupat de bărbați ori în cazul femeilor, șomajul a fost de 23%, însă în uh, dezvoltarea acestei strategii europene de care vorbeam, cred că trebuie să integrăm toate problemele pentru a spori participarea femeilor la piața muncii. Avem exemplu, combaterea inegalităților uh, salariale, dar trebuie să uh, încurajăm bărbații să se implice în activitățile casnice. De asemenea, trebuie să uh, încurajăm bărbații să se ocupe mai, mulți, mai mult de copii. De asemenea, trebuie să încurajăm atingerea obiectivelor de la Lisabona. În perspectiva acestor obiective, ar trebui să integrăm și egalitatea între bărbați și femei. Ori, cât despre femeile însărcinate și ajutoarele prevăzute pentru femeile însărcinate, cred că, într-adevăr, aceste femei trebuie ajutate pentru ca ele să rămână în câmpul muncii. Și aș putea să vă dea un exemplu foarte concret din Spania. În anul 2007 am adoptat uh, legea egalității de șanse în urma unui proces de conciliere, femeile însărcinate fiind uh, foarte cel mai bine apărate de uh, șomaj sau de concediere. De asemenea, au fost adoptate măsuri în urma adoptării acestei legi în uh, ceea ce privește uh, durata concediului de maternitate, s-a pus pe picior de egalitate femeile care uh, lucrează ca independente și angajatele, salariatele, de asemenea, sunt foarte multe măsuri uh, care vizează copii cu vârsta până de la 3 ani, pentru prima dată uh, bărbații au dreptul la un concert de paternitate independent de concediul de maternitate. 80% dintre bărbați în uh, Spania sunt tați. Încercăm să încurajăm această co-responsabilitate care vizează uh, îmbinarea vieții de familie cu viața profesională, tocmai în favoarea femeilor însărcinate. Așa cum spuneam, în ceea ce privește egalitatea de tratament, pentru președinția în exercițiu a Consiliului este vorba de un obiectiv uh, uh, foarte important. În timpul acestor șase luni vom dezbate aceste probleme împreună cu Belgia și cu Ungaria. E o prioritate a troicii noastre. Aceste țări emit uh, rezerve, mai ales în ceea ce privește temeiul juridic. Avem și câteva antecedente. Nu e vorba de o noutate totală, faptul că Uniunea Europeană dorește să adopte o directivă care să vizeze acest domeniu profesional. Am luat măsuri uh, în funcție de sexe și deci avem aceste uh, măsuri antecedente și un temei juridic care ne permit să uh, progresăm în direcția dorită. Sigur, nu încercăm să uh, depășim competențele statelor membre în domeniul securității sociale, însă am dorit să ne asigurăm că atunci când femeile au acces pe piața muncii, niciun cetățean sau nicio cetățeană europeană nu fac obiectul uh, discriminărilor. De asemenea, nu putem să avem uh, răspunsuri diferite în funcție de originea sau de sexul unei persoane, în ceea ce privește o sesizare pe tema discriminării. Europa se bazează pe libertăți și pe valori uh, fundamentale, pot apărea probleme, iar în ceea ce privește directiva, Nu putem să uh, vizăm perfecționismul, ar fi idealist, însă trebuie să încercăm să avem uh, poziții comune, să apropiem uh, pozițiile noastre tocmai pentru a ajunge un, la acest uh, nivel minim de protecție în fața discriminărilor, printre care unele sunt uh, stipulate în tratat. Cunoaștem problemele, însă nu putem să uh, ne declarăm învinși de la început. Sigur că nu putem anticipa rezultatul negocierilor în curs, însă aș dori să vă asigur că ne bazăm foarte mult pe sprijinul Parlamentului European. Dumneavoastră puteți coopera foarte strâns cu statele membre, membre vă puteți implica în mod activ pentru ca noi să putem depăși uh, rezist, uh, rezistențele și atitudinea reflectară de care vorbeam. Președinta, mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Spre informarea dumneavoastră, pe lista vorbitorilor s-au mai înscris 9 colegi. Deci, aș dori să vă rog, stimați colegi, să vorbiți cât mai succint cu putință. Doamna Clas este prima pe listă, apoi doamna Garcia Perez. Doamna Clas. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Doamnă ministru, Domnule președinte, în exercițiu, ați uh, enumerat uh, o listă aproape exhaustivă a textelor legislative de care dispunem, însă egalitatea de gen nu funcționează cum ar trebui. Doamna Estrela v-a pus o întrebare în legătură cu directiva privind concediul de maternitate și sunt sigură ați vorbit în intervenția dumneavoastră și de accesul pe piața muncii. Pentru mine există o legătură foarte strânsă între directiva privind concediul de maternitate și accesul pe piața muncii. Cred că trebuie să fim foarte vigilenți, foarte prudenți în ce privește această directivă. Concediul de maternitate garantează sănătatea mamelor, dar se mai pune și problema concediului parental. Deci aș dori să ne spuneți dacă președinția spaniolă va face diferența între sănătatea mamei, pe de o parte, un domeniu foarte restrâns, nu e vorba de 20 de vorbim de 20 de săptămâni, și apoi concediul parental, pe de altă parte. Și aici poate că ați putea să ne spuneți care sunt intențiile dumneavoastră. Iar în ceea ce privește accesul pe piața muncii, cum doriți să lansați acest subiect? Pentru că, până la urmă, firmele generează locuri de muncă. Știm că sunt probleme, uh, mai ales la nivel european, politicile de ocupare, de exemplu. Uh, trebuie să ne asigurăm că firmele care generează locuri de muncă sunt sprijinite. De asemenea, ați vorbit și despre acest observator uh, privind discriminarea femeilor și violența îndreptată împotriva femeilor. Aș dori să știu cum va funcționa acest organism sau această instituție cu statele membre. Pentru că activitatea în acest domeniu trebuie să fie eficientizată tocmai pentru a evita suprapunerea uh, eforturilor. Doamnă ministru, va avea loc în curând uh, conferința de la New York, Beijing 15+. Plus. Ați putea vorbi despre una sau două priorități uh, pe care vi le fixați în perspectiva acestei conferințe de la New York. Nu putem să mergem acolo cu o listă întreagă de priorități. Mă gândeam că poate dumneavoastră ați putea să vă referiți și eh, la situația femeilor în situații din, de criză și, de exemplu, să vă referiți și la femeile din Haite. Mulțumesc, doamna Garcia Perez. Înainte de a da cuvântul doamnei Garcia, aș dori să vă reamintesc că doamna ministru va trebui să plece la patru și jumătate, deci va trebui să îi permitem să obțină ceva timp și pentru răspunsuri. Doamna Garcia, mulțumesc, doamnă ministru, eu voi vorbi pe scurt. Trebuie, bineînțeles, să profit de ocazie pentru a mulțumi doamnei ministru pentru prezența aici. E foarte importantă prezența dumneavoastră aici astăzi. Aș dori să, mulțumesc, să vă mulțumesc și pentru toate propunerile dumneavoastră. Dacă cineva vă suspectează că nu sunteți suficient de ambițioasă, dacă cineva crede că în domeniul legalității de gen uh, nu avem uh, prea multe de făcut, realitatea ne va contrazice. 52% din populația Europei e uh, reprezentată de femei și această populație se confruntă cu probleme foarte mari și cred că e momentul potrivit să uh, ne ocupăm de acest subiect. Ne-ați furnizat uh, date foarte clare în legătură cu femeile care sunt uh, victima relelor tratament, victimele relelor tratamente. Cred că e foarte important să avem aceleași instrumente armonizate întreaga Uniune Europeană. Aș dori să ne informați dacă acest observator gândește și la această posibilitate de a avea instrumente comune pentru ca aceste politici de combatere a violenței de gen să fie mai eficiente. Mulțumesc. Domnul Tarabela are acum cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru. Până la sosirea dumneavoastră la ședința noastră, mă gândeam că frumoasa din Calix era un personaj imaginar, doar o, uh, personajul unei operete de Francis Lopez. Ori văd că există în carne și oase și chiar că pot să-i pun întrebări. Foarte pe scurt. V-ați referit la dreptul la muncă, la diferența salarială și la viol- violențele îndreptate împotriva femeilor. Aș dori să felicit guvernul uh, spaniol, bineînțeles, pentru activitatea sa în acest domeniu tocmai pentru a reduce inegalitățile pentru a le combate, pentru că e un exemplu în Europa și președinția dumneavoastră sosește la uh, momentul potrivit. Într-un sfert de oră, în 20 de minute, după ce veți fi plecat, vom vota două rapoarte, printre care și raportul meu, în care propun crearea unei unui an european pentru a elimina toate formele de violență împotriva femeilor. Parlamentul European a încercat să impună un astfel de an de mai multe ori și pentru comisie nu a fost neapărat necesar un astfel de an. Aș dori să ne dați un răspuns foarte clar. Ne interesează să știm dacă în programul dumneavoastră există și această prioritate, crearea unui astfel de an, pentru că ați vorbit de anul actual, combaterea sărăciei. Știm că dacă am crea un astfel de an, am crește sensibilizarea opiniei publice, un aspect foarte important. Sunteți gata să susțineți această inițiativă, doamnă ministru? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ernst, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Doamnă ministru, nu cred că activitatea comisiei noastre vă va plictisi pentru că noi suntem foarte entuziaști și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră. Multe state membre sunt foarte importante și se remarcă în acest domeniu al luptei împotriva inegalităților. Uh, cred că o problemă foarte mare este cea a diferenței salariale în perspectiva egalității dintre bărbați și femei. Pentru unii, egalitatea în acest domeniu este voluntară. E la latitudinea autorităților publice sau a firmelor să existe egalitate. Și de aceea aș dori să vă pun câteva întrebări. În primul rând, această diferență de salariu. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Aș dori să știu dacă propunerea dumneavoastră va fi obligatorie pentru statele membre. V-ați gândit eventual la anumite sancțiuni, la penalizări cât de departe ar trebui să meargă sau ar trebui să fie obligată să, obligate să meargă firmele, public, firmele și instituțiile publice. În Germania au fost sancțiuni. Apoi, ă, aceste măsuri obligatorii, aceste sancțiuni obligatorii, dacă ne uităm la proporția de bărbați și femei în procesul decizional, ați vorbit de consiliile de administrație, de funcțiile importante ocupate de femei, aș dori să știu ce intenționați să faceți dumneavoastră, pentru că aceste consilii de administrație sunt locuri în care bărbații nu sunt gata să renunțe la posturile pe care le ocupă. Deci care sunt măsurile dumneavoastră pentru a pune capăt acestei situații? Veți avea cote sau vă gândiți la eventual la alte măsuri? Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Bilbao. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Mulțumesc pentru explicații și mulțumesc și pentru abordarea dumneavoastră pozitivă în ceea ce privește egalitatea de șanse în Uniunea Europeană. Când v-am ascultat, mi s-a părut că ați spus lucruri foarte interesante. Însă, aș dori să mă refer la un aspect uh, care a mai fost evocat. Ați vorbit despre această inegalitate între femei și bărba, bărbați care nu este decât o formă alternativă de manifestare a discriminării îndreptate împotriva femeilor. Aș dori să știu dacă intenționați să aplicați același tratament tuturor statelor membre. În țara Baștilor am uh, aplicat, uh, a fost adoptată o lege privind egalitatea se vorbește foarte mult și de combaterea violenței împotriva femeilor. Avem foarte multe protocoluri de implementare în domeniul sănătății, de exemplu, sau uh, pentru măsurile polițienești. Avem uh, posibilitatea de a compara situația. Aș dori să știu dacă am putea obține o mai mare organizare sau anumite uh, Uh, protocoale comune de implementare. Aș dori de asemenea să știu dacă în campaniile de sensibilizare a opiniei publice la care vă refereați, uh, veți implica și bărbații. Tot în țara Baștilor am avut un uh, program pionier, Hizondus, care s-ar traduce printre bărbați și a fost a votat un manifesto pentru egalitate. 10.000 de bărbați din țara Baștilor au cosemnat acest uh, manifest. Mă gândeam că poate și la nivel european ar fi bine să avem o astfel de uh, document. Ar fi foarte important de asemenea să implicăm și mass media, pentru că zilnic în presă, de exemplu, vedem fotografii din uh, sălile de reuniune ale Parlamentului sau din statele membre în care apar preponderent bărbați. Aș dori să știu cum a fost reprezentată chiar președinția uh, spaniolă doar de bărbați. Cum a fost posibilă o astfel de situație? Cum intenționați să cooperați cu mass media pentru a o schimba? Aș dori să știu dacă V-ați gândit la crearea unei funcții speciale, a unui mediator, de exemplu. În Spania am avut un avocat al poporului care trata sesizările și plângerile, mai ales în uh, domeniul privat, în uh, administrația publică, există o astfel de funcție, dar uh, femeile care lucrează în firmele private nu sunt suficient de bine protejate. Deci uh, au fost instituite aceste măsuri punitive care au fost adoptate și mă gândeam dacă nu ar fi bine să extindem acest model și la nivel european, pentru ca femeile care lucrează în firme și în companii să aibă și posibilitatea de a face apel. Mulțumesc, doamna Papadopoulos. Mulțumesc, uh, doamnă ministră, și eu aș dori să vă urez bun venit și vă urez uh, succes pentru activitatea președinției dumneavoastră. De ani de zile se vorbește despre egalitatea între bărbați și femei. Aș dori să vă pun o întrebare foarte pragmatică, o întrebare practică. Eu am uh, urmărit o inițiativă germană care viza bugetizarea pe criterii de gen. Aș dori să știu dacă președinția bugetară pe criterii de gen. Mă întrebam dacă președinția spaniolă aș dori să militeze pentru egalitate între bărbați și femei și pe criterii de buget. În al doilea rând, președinția spaniolă a lansat în 2006-2008 o campanie foarte reușită cu implicarea tuturor parlamentelor în ceea ce privește reprimarea și combaterea tuturor formelor de violență. Mă întreb dacă nu am putea să profităm de experiența și de expertiza Consiliului Europei pentru că avem de-a face cu un uh, diagnostic, un rol identificat la nivel european și apoi trebuie să definitivăm uh, strategiile pe care va trebui să le adoptăm, pentru că dacă nu, ne vom, uh, vom rămâne la nivelul dezbaterilor teoretice sterile, fără a ajunge la măsuri concrete. Ori eu aș dori să trecem de la vorbe la fapte. Mă gândesc că mai ales la această bugetare pe criterii de gen care ar putea fi adoptată pentru a face față problemelor. Mulțumesc, doamna Tera, doamna vicepreședinte. Presidente. Da, vă mulțumesc, doamna președinte. Doamnă ministru, din păcate, întrebarea pe care voiam să vă adresez eu a fost deja adresată de domnul Tarabella, pentru că și eu voiam să insist asupra importanței, și pun asta între ghilimele, importanța uh, unor subiecte, pentru că există subiecte un pic mai importante decât altele. Deci, întrebarea mea era ce părere aveți dumneavoastră despre crearea unui an de sensibilizare opiniei publice cu privire la violența îndreptată împotriva femeilor, mai ales dacă ne gândim la inițiativele existente, spre exemplu acel prim G8 al femeilor organizat de uh, ministrul uh, Carfania din Italia, după care s-au stabilit alte întâlniri la New York, de exemplu, aș dori să vă pun această întrebare și mă leg de ceea ce a întrebat domnul Tarabella. Vă rog uh, să rețineți că și eu vă felicit de asemenea tuturor celorlalți membri al Comisiei pentru că prezența dumneavoastră aici este mărturia unei sensibilizări, unui grad de sensibilitate al dumneavoastră personal și a demersurilor noastre profesionale față de ceea ce face acest Parlament și această Comisie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că nu avem timp, altfel aș fi prelungit mai mult intervenția mea. Mulțumesc și acum doamna Saborska. Mulțumesc foarte mult și bine ați venit, doamnă ministru, în cadrul comisiei noastre. Dați-mi voie să fiu foarte concisă și să adresez o întrebare foarte concretă. Așa cum am auzit deja, președinția spaniolă are intenția să adopte o directivă privind protecția la locul de muncă pentru angajatele însărcinate. Știm foarte bine că discuția pe marginea acestei directive durează deja de mai mult timp. Iar diferența esențială între diferitele grupuri politice din cadrul Parlamentului European uh, este, privește în principal uh, concediul de paternitate. Aș dori să știți că PPE-ul este de acord cu integrarea tatălui în uh, ceea ce privește îngrijirea copiilor. Însă, din punctul nostru de vedere, concediul de paternitate sau problema Colegiul de Patentate ar trebui să facă obiectul unei directive aparte. Motiv pentru care, doamnă ministru, vă întreb, care va fi atitudinea președinției spaniole în cadrul negocierilor din Consiliu? Știu că nu e o problemă simplă și, din acest motiv, vă urez numai bine pentru negocieri. Vă mulțumesc, doamnă Zaborska. Și acum are cuvântul, încă o dată, doamna ministru, care va răspunde la aceste întrebări foarte uh, ferme. Vă mulțumesc uh, pentru toate întrebările. O să încep uh, cu sfârșitul, uh, care este poziția Spaniei în legătură cu directiva privind concediul de maternitate. Deși s-a, am mai vorbit despre acest lucru și în prima mea intervenție, uh, Cred că a venit momentul să ajungem la un acord. Este foarte important că există acum un consens, așadar trebuie să încercăm ca această directivă să fie aprobată. Acest lucru reprezintă, de fapt, o prioritate pentru actuala președinție a Consiliului. Considerăm că e nevoie de o directivă echilibrată care să răspundă realităților din Europeană în ceea ce privește durata concediului și care să fie valoarea remunerației. În ceea ce privește măsurile acestea, trebuie să producă niște consecințe pozitive în ceea ce privește sănătatea mamei și recuperarea acesteia. În același timp, însă, trebuie să extindă certitudinea juridică și să ofere garanții cu privire la integrarea acesteia pe piața muncii. Deci să existe garanții de sănătate și de recuperare a sănătății, fără să existe probleme cu privire la integrarea pe piața muncii. Așadar, trebuie să înlesnim o conciliere între viața profesională și viața de familie. Problema trebuie așadar văzută dintr-o perspectivă amplă și flexibilă, Așadar, trebuie să existe o răspundere comună în ceea ce privește împărțirea timpilor de îngrijire a copiilor între bărbați și femeie. Nu, să nu aveți niciun dubiu, președinția spaniolă va consolida cooperarea cu Comisia și cu Parlamentul în vederea sporirii gradului de protecție cu privire la femeile care au născut, deci femeile lăuze și cele care alăptează. În acest uh, moment uh, așteptăm avizele, așteptăm uh, să se voteze, de fapt, în cadrul acestei comisii și așteptăm un aviz și din partea comisiei privind ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Și, în funcție de rezultatele obținute, vom încerca să facem o armonizare a legislației între statele membre. Vă spuneam că acest lucru reprezintă o prioritate pentru președinția spaniolă. Am fi preferat să începem să lucrăm chiar mai devreme, numai că, din respect față de Parlament, am preferat să, aștepta, să așteptăm ca dumneavoastră să votați. Cât privește acum observatorul, am fost întrebată ce intenționăm. Aș vrea să lămuresc că nu e vorba de crearea unei noi structuri, nu este vorba de crearea unui nou organism, mai degrabă e vorba de crearea unei organizații funcționale care să aplice indicatorii cu privire la până la punct de metodologie privind strângerea de date. Deci o metodologie omogenă care să ne permită să obținem date comparabile pentru a putea elabora o serie de bune practici, spre exemplu o serie de chestiuni care țin de violență împotriva femeilor, de asistență sanitară, de justiție, intervenția poliției și așa mai departe toate aceste chestiuni trebuie făcute într-un cadru care să ne permită să transmitem aceste informații și aceste cunoștințe către toate statele membre. Și cred că acesta ar fi un prim pas până la elaborarea unor indicatori comuni și pentru că e vorba de o problemă comună tuturor societăților europene. Așa încât trebuie să găsim soluții care să fie și ele comune dacă problema este comună. Deci, este important să creăm, să ne putem baza pe aceste instrumente care să permită punerea în comun de date și de informații cu caracter omogen pentru toate statele membre. Cât privește întrebarea din partea domnului Tarabella, nu am de gând uh, să intru în detalii în legătură cu surpriza noastră cu privire la prima parte a intervenției. Dacă doriți, discutăm despre acest lucru noi doi. Aș dori să-i răspund și doamnei Matera odată cu răspunsul pe care vi-l dau dumneavoastră. Odată cu adoptarea deciziei DAFNE 2, în declarația formulată de către Consiliu, Parlamentul și Consiliul au invitat împreună Comisia să ia în calcul varianta unei inițiative de a lansa un an european de combatere a violenței împotriva femeilor um, și adolescentelor și a copiilor, fetelor. Deci vreau să vă reamintesc că se pot lua hotărâri în Consiliu numai în cadrul propriilor capacități legislative, dar ca urmare a propunerii făcute de către Comisie. Și dați-mi voie să închei, pentru că nu prea mai avem timp, însă n-aș dori să las uh, în suspensie niciun fel de întrebare, să rămână fără răspuns, cât privește prezența femeilor în organismele de luare a deciziilor. Acest lucru trebuie să îl vedem nu doar din punct de vedere al justiției. Firește că e o problemă care ține de justiție, însă este un lucru de văzut și din perspectiva competitivității, a funcționalității um, acestei activități. 60% dintre licențiații facultăților din Europeană sunt femei. Deci au mai multe diplome prin comparație cu colegilor bărbați. Probabil că accesul acestor femei pe piața muncii este comparabil cu cel al colegilor bărbați, însă partea care ține de promovare a carierei nu este aceeași. În ceea ce privește companiile cotate la bursă, acestea numai, numai 3%, um, numai în cadrul a 3% dintre consiliile administrate acestor companii există femei. Deci, acest lucru nu e doar o nedreptate, însă din punct de vedere economic este și un lucru dezavantajos, pentru că acest lucru reiese și din un raport al Catalyst Europe, care a spus că acele întreprinderi care au un număr mai mare de femei în Consiliul de Administrație au, de fapt, o creștere a veniturilor cu 42%, o creștere a rentabilității capitalului propriu mai mare cu 42%. Deci e vorba de banii plasați în investiții. Spuneam, deci, că prezența femeilor influențează rentabilitatea și eficiența. Așadar, într-un moment de criză, să pariem pe o mai mare prezență a femeilor în organismele de luare a deciziilor este un demers rentabil, eficient și chiar necesar. Și în acest sens, președinția spaniolă dorește să dea un imbol, să opunem acestui proces de egalizare de nu doar în ceea ce privește o mai mare prezență a femeilor în organismele decizionale, atât la nivel politic cât și economic. În același timp însă am dori ca aceste lucruri să fie luate în considerare și în strategia 2020 și din acest motiv, la inițiativa Guvernului Spaniol, împreună cu Guvernul Britanic, va avea loc o reuniune informală a ministrilor europeni în data de 3 februarie la Cadiz, înaintea Forumului European Beijing plus 15, tocmai pentru a discuta acest subiect și pentru a încerca să eliminăm toate piedicile care se interpun în calea activității femeilor în societate eh, și în procesul decizional. Atât cel politic, eh, cel antreprenorial, cât și cel economic. Și revin acum la problema clișeelor la care s-au referit mai multe doamne europarlamentari într-o reuniune a unui grup de experți care va avea loc pe 31 mai anul acesta la Madrid, se va discuta tocmai despre această chestiune a clișeelor cu privire la rolul femeilor și cu privire la egalitatea de șanse în ceea ce privește mediile de comunicare. Să știți că acesta este una dintre chestiunile esențiale și pentru președinția maghiară, așadar uh, reiau că este extrem de avantajos să lucrăm în echipă de trei, uh, cele trei președinții, pentru că avem proiecte comune care, pentru care se asigură o continuitate. În ceea ce privește acum uh, bugetele uh, pe uh, sexe, pe genuri, gender budgeting, va avea loc o reuniune la Valencia a ministrilor pentru egalități de șanse, o reuniune neoficială și vom discuta, vom vedea care este experiența spaniolă cu privire la legea în acest domeniu Practic, orice lege care este însoțită de o valoare de impact, uh, de fapt chiar de la începutul anului această evaluare de impact a fost introdusă în uh, bugetul, de, în uh, bugetul general al statului și pot să vă spun că este o măsură inevitabilă, o măsură esențială dacă dorim să asigurăm o continuitate unei astfel de politici de egalitate de șanse. Deci acest lucru ne permite, integrarea acestei politici în materie de egalitate de genuri ne permite să asigurăm o cursivitate a politicilor pentru că putem mobiliza mai multe resurse în sprijinul acestei politici. Și acum revin la problema haitiană. Cineva s-a referit la această problemă la un moment dat. Cred că nu vor mai fi foarte multe ocazii când vom avea ocazia să dăm dovadă de uh, calitățile pe care le avem în calitate de europeni, pentru că în fața unei astfel de tragedii sunt convinsă că vom reuși să demonstrăm angajamentul nostru cu privire la ceea ce se întâmplă plan mondial, în ceea ce privește țările care sunt cele mai afectate. Firește că, în general, femeile sunt foarte afectate, mai afectate, și vom continua să facem eforturi în acest sens. Am încredere că vor fi mobilizate toate resursele astfel încât să fie o colaborare fructuoasă. Chiar astăzi la Montreal are loc o reuniune la care participă toate statele implicate pentru a se uh, pune bazele unei cooperări nu doar în prezent, ci și în ce privește viitorul statului Haiti. Sper că am răspuns tuturor. Varmt tack fru minister för <clears throat> både utförliga och konkreta. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, atât pentru răspunsurile dumneavoastră foarte complete și foarte concrete, cât și pentru angajamentul foarte clar uh, de care ați dat dovadă vis-a-vis -vis de această problematică a egalității între sexe. Și eu uh, doresc uh, ca numele Comisiei Permanente a Parlamentului European să, urim, să urăm succes de plin președinției spaniole. Mulțumesc! Bun, haideți acum să trecem mai departe. O să începem uh, votul mai devreme, dar uh, am avut un schimb de vedere foarte interesant. Vă propun așadar să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba de descărcarea de gestiune pe 2008, bugetul general ACE, secțiunea a treia, Comisia. Și raportoarea pentru acest aviz este doamna Bauer. Vă rog. Dacă doamna Bauer uh, dorește să ne spună ceva înainte de a începe votul, o să-i dau cuvântul chiar acum, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că tot ceea ce trebuie să vă spun este că nu s-au depus niciun fel de amendamente, deci nu am nimic de adăugat. Mulțumesc foarte mult, doamne Bauer. Mm, dragi colegi, sunteți gata să trecem la vot? Deci este vorba de bugetul uh, pe care îl discutăm aici, descărcarea de gestiune. Dragi colegi, vă întreb din nou Vă întreb dacă sunteți dispuși să începem să votăm și vă propun să votăm în bloc. Sunteți de acord? Se pare că da. Așadar, haideți să votăm. Și o să vorbesc uh, în engleză, îmi cer scuze dacă engleza mea nu este foarte bună. O să mă străduiesc să-l lămuresc uh, și să clarific dacă cumva apar neînțelegeri. Deci este vorba de avizul doamnei Bauer. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și avem și votul uh, final. Votăm electronic. S-a deschis votul. Vă așteptăm să votați. Toată lumea a votat. Deci toată lumea a votat. S-a închis votul. se adoptă cu 22 de voturi pentru. Felicitări, doamnă Bauer! Avem două întrebări orale în legătură cu Beijing plus 15 uh, și mm, mă întreb dacă nu am putea vota mm, împreună în, uh, în bloc. Deci este vorba de o întrebare adresată uh, Comisiei și încă o întrebare cu solicitare de răspuns oral le votăm împreună. Sunteți de acord? Se pare că da. Ah, mă scuzați, spune doamna președinte. Deci, votăm pentru întrebarea orală, vă rog. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Și acum ajungem la rezoluția privind eh, Beijing plus 15. Deci, votăm mm, rezoluția Amendamentul 7, îl votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 uh, s-a retras, deci trecem la 10 avem un amendament oral din partea doamnei Iaruca. Cine este pentru? Deci amendamentul 10. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Abțineri. Se adoptă. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm electronic. S-a deschis votul. Deci 18. S-a închis votul. Deci, 23 de voturi exprimate, 15 pentru, 8 împotrivă. Deci, 23 de voturi exprimate, 15 pentru și 8 împotrivă. Așadar, se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic. Deci, amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. În 25 de voturi exprimate, 13 pentru 12 împotriva, deci se adoptă. Deci, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum amendamentul 3, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votul final. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci și unu de voturi pentru, unul împotrivă, trei abțineri. Se adoptă și ne putem felicita unii pe alții pentru această treabă bună pe care am făcut-o. E foarte bine. Și cu asta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Și anume, Egalitatea între femei și bărbații în Uniunea Europeană 2009. Și o să dau uh, cuvântul uh, domnului Tarabela, raportorul. Vă rog. Foarte pe scurt, doamnă președinte, uh, deși am acordat suficient timp acestui raport, aș uh, dori foarte mult în cadrul acestei ședințe să vă spun că există patru amendamente uh, ceea ce nu e rău, dar, de fapt, am avut la două rapoarte concomitente și uh, de fiecare dată și cu mare plăcere am lucrat uh, cu doamna Rulic din partea uh, grupului PPE, care e adevărat că m-a solicitat foarte mult. În celălalt raport consacrat etichetării alimentelor preambalate. Acesta a fost eh, transmis, am avut multe răspunsuri, multe reacții și doresc să mulțumesc așadar tuturor colegilor și raportorilor din umbră eh, și colegilor care s-au interesat de acest raport, au propus amendamente. Deci un spirit excelent. Vreau să vă spun că acolo unde nu am reușit să ajung, să ajung la un compromis, ei bine, eh, vom vota și cine cel mai bun să câștige. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Tarabela. Știu că nu vom avea o discuție îndelungată, doar câteva comentarii și începem cu doamna Luling. Vă rog. Doamna președinte, vreau să vă spun în legătură cu aceste rapoarte că raportul domnului Tarabela este un raport foarte important. Cred așadar că nu trebuie să-l facem ilizibil, introducând tot felul de considerente și alte lucruri. Uh, nu suntem împotriva lor ca atare, dar ele îngreunează atât de mult textul încât îl fac ilizibil. Mai doresc să profit de această ocazie pentru a vorbi despre aceste considerațiuni de detaliu, care nu și-au rostul aici. Iată de ce am făcut uh, lista de vot, așa cum am făcut-o, uh, și rog colegii uh, să-și retragă acele amendamente. Cred că nu sunt esențiale și că un astfel de raport trebuie să se concentreze asupra esenței uh, și să-și păstreze caracterul lizibil și inteligibil. Din această cauză avem această listă de vot. Cred că este în interesul domnului Tarabela. Vă dau această explicație. Nu doresc ca raportul să fie supraîncărcat, pentru că vapoarele supraîncărcate de multe ori naufragiază. Mulțumesc, doamnă Luling. Și acum, doamna Zabosca. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să îmi retrag amendamentul 44, deoarece acest amendament face parte din uh, raportul privind uh, discriminarea între uh, bărbați și femei și solidaritatea între generații. Așadar, retrag amendamentul 44. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Zaborska. Doamna Ianica Dachis. Doamna Iana Catachis. Mulțumesc. Raport foarte important, da, suntem cu toții de acord. Plată egală, nediscriminare la locul de muncă, egalitatea drepturi între bărbați și femei. Sunt subiecte foarte importante pentru noi și uh, ECE-ul sprijină acest raport cu uh, alte grupuri. Totuși, includerea uh, sănătății reproductive nu e inspirată și credem că e de competența statelor membre să legifereze și nu a Uniunii Europene. Includerea acestei uh, sănătăți sexuale și reproductive în acest uh, raport nu face decât să submineze importanța altor chestiuni, egalitatea de gen, uh, remunerarea, drepturile femeilor. Avem ca și când o listă de priorități care ar putea să fie o listă de nepriorități. Deci cred că trebuie să vedem ce dorim de la această listă. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Cornelison. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să observ, să spun că e extraordinar să discuți aceste teme cu un raportor atât de arătos Aș dori să spun că raportul inițial a fost foarte bun, uh, cuprinzător, uh, e în natura sa, e un raport de evaluare, deci nu avea cum să fie exhaustiv. Am, ar fi putut să fie mai tranșant și am încercat să facem acest lucru prin amendamentele pe care le-am uh, înaintat. Aș dori să mă refer la trei chestiuni foarte pe scurt. În primul rând, planurile de redresare economică. M-a surprins faptul că raportorul votează împotriva amendamentului meu cu numărul 46, care se referă la faptul că planurile de redresare economică ale Uniunii Europene sau ale statelor membre vizează mai ales uh, sectoarele, domeniile care sunt dominate de bărbați. Fondul European pentru Globalizare este un exemplu elocvent în acest sens. 90% aproximativ din aceste fonduri ajung la bărbați și doar 10% în cel mai bun caz ajung la femei. Ceea ce nu înseamnă că bărbații care ajung în șomaj nu ar trebui să fie ajutați în mod adecvat de către Uniunea Europeană sau statele membre. Însă, ar trebui să spunem că ar trebui să profităm de ocazia pe care ne oferă această criză pentru a stimula uh, ocuparea feminină. Și nu facem acest lucru. Sper că domnul raportor își va, va, va revizui poziția și va vota pentru amendamentul meu 46. Apoi, femeile uh, în procesul decizional. Mă surpriză faptul că pentru toate partidele această parte este foarte importantă, însă nu toată lumea e pentru măsuri concrete, pentru a uh, duce la progresul acestei măsuri. Din, de când am 17 ani uh, militez în acest domeniu, iată, au trecut 20 de ani și în acest răstimp acest subiect a fost întotdeauna controversat. Uh, singurul, singura țară care a făcut progres în acest domeniu este Norvegia și cred că ar trebui să-i urmăm exemplul. Se aduc argumente împotrivă, se spun că e o jignire sau că nu e corect aș dori să spun că nu e o măsură pentru a determina, e o măsură temporară până când femeile ajung patroni fac parte din Consiliul de Administrație. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu membrii din uh, Consiliul de Administrație pentru Pensii și mi-am dat seama că eram singura femeie acolo, mi s-a cerut să servesc cafeaua pentru că toată lumea a crezut că eu sunt chelnărița. Până nu se schimbă atitudinea, uh, cred că e necesar să votăm pentru amendamentele mele 90 și 94 și de asemenea și pentru uh, amendamentul 91 al lui Sophie Intveld cu privire la femeile în Comisia Europeană. Și ultima observație, de fapt e vorba de o întrebare, sprijin amendamentul cu 91, numărul 91 de la ALDE, dar nu înțeleg de ce ALDE e împotriva cartei pentru drepturile femeilor. Înțeleg că PP-ul e împotrivă, dar eu credeam că ALDE ar trebui să salute instrumente necesare cu privire la egalitatea de gen. Poate că unul dintre purtătorii de cuvânt de la ALDE mă poate lămuri. Mulțumesc, doamnă Cornelisen. Înainte de a da cuvântul pentru observațiile finale domnului Tarabella, plec de la premisa că doamna Cornelisen la reuniunea cu membrii Consiliului de Administrație nu a servit cafeaua acolo. Vă rog să mă liniștiți, doamnă Cornelisen. Domnul Tarabella, vă rog. Aș dori să mulțumesc uh, persoanelor care au luat cuvântul pentru contribuția pe care au adus-o. Eu intru direct în miezul subiectului. Mă refer la amendamentele 94 și 91, 91 al doamnei Intveld, 94 doamnei Cornelison. Eu propuneam să votăm pentru. În ce privește amendamentul 46, eu sunt flexibil. La grupul meu am uh, suferit o anumită presiune. Unii colegi spuneau că acest amendament e bun. E adevărat. Însă trebuie să recunoaștem că trăim într-o economie reală și dacă dorim să relansăm economia, mașinăria economică, va trebui să începem cu sectoarele grele. E adevărat, din cauza stereotipurilor sexiste pe care trebuie să le combatem, realitatea rămâne aceeași. Aceste domenii, chiar dacă această economie este nouă, economie ecologică, uh, infrastructura, lucrările de infrastructură, tramvaiul și așa mai departe, angajează mai ales bărbați. Și de altfel bărbații au fost afectați de în primul rând, de criza economică, pentru că în acest domeniu uh, au fost uh, pierdute locuri de muncă și, în al doilea rând, femeile au urmat, pentru că, în cascadă, serviciile sociale, serviciile publice, serviciile de interes general, în care activează mai ales femei, au fost afectate. Și deci, dacă dorim să relansăm mașina economică, prin măsuri economice, trebuie să uh, lansăm măsuri ecologice, deci uh, economice. În uh, amendamentul 46 vă referiți uh, la faptul că fondul fondurile ajung mai ales la bărbați, e adevărat, uh, putem critica această realitate, dar așa este. Doream să vă spun că e inevitabil, nu putem să nu investim în sectoarele în care bărbații sunt uh, majoritari. Realitatea economică face legea, da, într-adevăr, într-o lume ideală ar trebui să găsim la fel de multe sudorițe ca și sudori, ar trebui să fim împotriva stereotipurilor sexiste, de aceea am pus un semn minus în fața amendamentului dumneavoastră. Nu consider că nu e corect. Într-o lume ideală e un amendament pertinent. Mi se cere flexibilitate, mi se cere să îl susțin, nicio problemă, îmi schimb poziția personală, dar de aceea am pus semnul minus, pentru că trăim totuși în realitate. Mulțumesc, domnule Tarabela. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Figuerero, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu cerusem inițial cuvântul, dar după această dezbatere aș dori să intervin și eu. Pentru că în prima fază a crizei economice, e adevărat, mai mulți bărbați și-au pierdut locul de muncă. Însă lucrurile s-au schimbat. În prezent, conform uh, ultimelor date de la Eurostat, putem constata că rata șomajului e mai mare la femei decât la bărbați. Deci, cred că ar trebui să reflectăm puțin mai mult la acest amendament și cred că ar trebui să votăm pentru acest amendament și să acordăm atenție sporită uh, femeilor șomerelor. De asemenea, mai sunt și țări în care rata șomajului la femei este mai mare decât în alte state membre. Eu nu mă refer mai neapărat la numărul de femei care și-a pierdut locul de muncă. Știu că oricum bărbații uh, sunt uh, mai prezenți în câmpul muncii, dar eu mă refer la rata șomajului, nu la cifra exactă. Și dacă ne uităm la rata șomajului la procent, ne dăm seama că sunt țări în care rata șomajului la femei este mai mare decât la bărbați. Însă, la media europeană, ne dăm seama că uh, rata femeilor, rata șomajului la femei era mai mare. Nu așa a fost la începutul crizei, mai mulți bărbați erau șomeri, ori acum mai multe femei sunt în șomaj. Președinta. Mulțumesc. Doamna Gurmai. să clarificăm lucrurile. În prima parte a crizei am avut criza industriei automobilelor. Mulți bărbași au pierdut locul de muncă, apoi în construcții. Acesta a fost motivul pentru care bărbații și-au pierdut locul de muncă. Dar uh, a fost o primă fază. În a doua parte, femeile au fost mai afectate, pentru că femeile au uh, Uh, locuri de muncă la jumătate de normă și de aceea cred că este foarte important să precizăm că această capcană, această cascadă încă funcționează și de aceea cred că trebuie să avem un răspuns special pregătit și sunt gata să redactez acest amendament. Mulțumesc, doamnă Gurmai. Uh, finalizăm acum dezbaterea și putem trece la vot.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 Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Paisprezece voturi pentru, 11 împotrivă, se adoptă. Trecem la 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatele? 12 pentru, 15 împotrivă. Se respinge. Trecem acum la 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72. Putem vota, pentru că sunt identice, putem vota mai multe amendamente în bloc de la 72 până la 77. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 77-le nu trebuie votat. Mergem la 78 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. E respinsă. Verificăm. Verificăm a doua parte, amendamentul 78. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 12 pentru, 15 împotrivă. Este respinsă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82, 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și avem acum 84. Care este caduc? Mergem mai departe până la, 80, la 86. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 89, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 90, în două părți, Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 94. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 91 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Putem verifica. Votăm electronic. La 91 votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 15 la 12 rezultatul votului. Se adoptă. 96 este caduct. 97. S-a, a fost retras acest amendament. 98 urmează. Vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 104 este caduc. 104, deci, votăm. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 103 este cadu. 105, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 106, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 107 și 108 și 109 pentru că sunt identice, deci le votăm în bloc. Deci, votăm pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Facem verificarea electronică a votului, deci amendamentele 107 până la 109. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge deci, iată care este rezultatul voturilor. Deci 7 pentru 18 împotrivă o abținere. O 110. Acum votăm. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100. Să verificăm. Păi, votăm uh, electronic pentru 110. Să deschid votul. vote is closed. S-a închis votul. S-a închis. 9 persoane pentru, 14 uh, voturi împotrivă, deci se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm amendamentele 2. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Avem un vot pe părți, un vot separat, de fapt, pentru considerentul 8, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 împotrivă, pentru, deci am înce- nu, începem cu pentru. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum avem un prim compromis, 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, 14 și 15 sunt caduce și acum votăm deci amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pe două părți, partea întâi, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, Potrivă Abțineri se adoptă 19 pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 21, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, Verificăm. Deci vot electronic pentru amendamentul 21. S-a deschis votul. Închis votul. 13 pentru, 14 împotrivă, deci se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. 24. Cine este pentru? Vă rog să mă iertați. Votăm, deci, cine este pentru amendamentul 24? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă 26. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Al doilea compromis. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 și 28 sunt caduce, deci am ajuns la 29. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu este caduc, nu, este o adăugire, spune la președinte, deci vă rog, haideți să votăm. Deci votăm la 29. Cine este pentru a 29? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A 30 cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 împotrivă, se adoptă. 32, pe, în două părți, prima parte, ce este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A 33, cine este pentru, împotrivă, țineri, se adoptă. 34, votăm pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Al treilea compromis, ce este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 se caduc. Al patrulea compromis. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 37 este caduc. Suntem acum la 38 și 39 le putem vota împreună pentru, împotrivă, abțineri, se resping 40 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 41 pentru, împotrivă, abțineri, respinge și 42, verificăm electronic, 41, s-a deschis votul. S-a închis votul. 9 au votat pentru, 15 împotrivă și 3 abțineri. Se respinge 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 44 a fost retras. Deci avem uh, rezultatul final votului, un vot, uh, așa cum facem votul final, votul electronic, să a deschis votul. S-a închis votul. 15 au votat pentru, 5 împotrivă, 7 abțineri. Felicitări, domnule Tarabella, și felicitări și raportorilor din umbră și felicitări și comisiei noastre. Tack för ett bra samarbete under omröstningen. Vi går vidare till... Mulțumesc foarte mult pentru cooperarea excelentă de care ați dat dovadă în timpul votului. Și acum să trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba de un aviz al Comisiei privind uh, raportul referitor la comunicarea uh, Comisiei uh, în cadrul parteneriatului european. Deci vom discuta astăzi pe această temă. Și raportoarea pentru aviz este doamna Thompson, căreia îi și dau cuvântul. Vă rog. Doamna Thompson, vă rog. Doamna Thompson, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Deci avem acest raport privind lupta împotriva cancerului în Europa și categoric cancerul reprezintă o amenințare foarte serioasă atât pentru femei cât și pentru bărbați în Europa, dar tipurile cele mai frecvente de cancer sunt diferite de la bărbați la femei. Femeile sunt afectate în general de cancerul la sân, cancerul cervical, vaginal și ovarian. Incidența cancerului la sân este în creștere în multe state europene și afectează și femeile tinere. Mm, deci 275 de femei de, se îmbolnăvesc anual de cancer la sân în Uniunea Europeană. În comunicarea Comisiei în legătură cu parteneriatul european, găsim uh, niște aspecte foarte interesante uh, și uh, o, dar există dimensiuni legate de prevenirea acestor îmbolnăviri care nu sunt menționate. În tot, populația feminină ar trebui să fie monitorizată și pentru a se depista cancerul de sân. categoric un uh, obiectiv foarte ambițios, dar și foarte necesar și pe care trebuie să-l atingem dacă dorim într-adevăr să când progresăm în combaterea cancerului de sân. Cred că este foarte important să uh, uh, cercetăm această legătură dintre cancer și deci avem nevoie de mai multă cercetare în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Thompson, și acum deschid discuția și o să dau cuvântul doamnei Leotard, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-i mulțumesc doamnei Thompson, deoarece cred că are un uh, proiect de foarte bună calitate. Eh, știu că are o limită de cuvinte pe care le poate folosi, de caractere, deci nu este foarte ușor. Dar sunt de acord cu toate ideile principale. Am doar câteva mici eh, sugestii, mici adăugiri pe care aș dori să îi le propun pentru a le eh, include. Este vorba, în primul rând, de prevenire și de detectare, detectarea timpurie în uh, cadrul femeilor uh, migrante, deoarece cercetarea arată că există diferențe serioase între uh, diversele, între femei și că unele tipuri, forme de cancer sunt mai frecvente la femeile migrante decât la celelalte. De exemplu, cancerul cervical se are o incidență mai mare la femeile din India și China. Deci trebuie să ținem seama de acest aspect. Vreau să vă mai atrag atenția asupra prevenției. Atunci când vorbim, uh, ne gândim la femeile mai în vârstă. Uh, știm că populația europeană îmbătrânește și că această maladie Uh, afectează din ce în ce mai mult și femeile în vârstă. Dacă vorbim despre uh, prevenție, atunci trebuie să ne gândim la mai multe controle și pentru acest grup de vârstă. Se pare de asemenea că în uh, cadrul anumitor grupuri religioase sau anumite comunități religioase, Prevenția pur și simplu nu este la îndemână sau nu este permisă femeilor. Așadar, această legislație cu privire la prevenție trebuie să găsească o soluție pentru ca aceste femei să nu fie excluse de la programele de prevenție. În plus, ori de câte ori vorbim despre detectarea timpurie, constatăm că uh, există o serie întreagă de tehnici care au efecte secundare. Deci vorbim despre screening 100%, dar trebuie să fim pe deplin conștienți de faptul că nu putem să facem acest screening fără a crea probleme auxiliare uh, și poate că și alte uh, tehnici prezintă astfel de, de efecte secundare de care trebuie să ținem seama. Există o serie întreagă de medicamente de combatere a cancerului care, pe care mm, nu ni le putem permite, care sunt accesibile doar celor bogați. Așadar, dacă există un uh, segment important al populației feminine care suferă de sărăcie mai mult decât bărbații, atunci este foarte greu să iasă din această capcană a sărăciei și să aibă acces la medicamente. De aceea aș dori ca în raport să se facă o adăugire în acest sens. Mulțumesc, doamnă Liotard. Și acum doamna Paliodeli. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu am o întrebare pe care vreau să o adresez uh, raportoare. În comunicarea comisiei se, se prevede ceva uh, cu privire la cercetare sau se vorbește doar despre anumite constatări. Nu ar trebui într-o astfel de situație să ne gândim să susținem activitatea anumitor centre de cercetare. Mulțumesc! Și acum doamna Ovia. Mulțumesc, doamnă președinte. Comunicarea Comisiei este foarte meritoasă și e foarte bine că doamna Thompson din comisia noastră a elaborat acest aviz. Și vreau în mod special să subliniez Uh, cât sunt de importante motivele care conduc la această, cauzele care conduc la această maladie. Uh, dar mai, uh, în, și în textul com, comunicării comisiei există un cuvânt cheie și acesta este parteneriat. Atunci când vorbim despre parteneriat, înseamnă că trebuie să ne gândim la toate grupurile care trebuie să participe în mod uh, activ, pacienții, specialiștii, și, în prezent, dacă vorbim, vorbim de accesul la informație, la informațiile privind tratamentul și prevenția, de exemplu, constatăm că există diferențe între statele membre. Totuși, trebuie să ținem seama de faptul că toate femeile trebuie să poată avea dreptul la, de acces la informații și la tratament. Deci toate aceste aspecte trebuie să se regăsească și să fie subliniate în textul nostru. În ceea ce privește anul 2013 și obiectivul de screening de plin, 100%, e bine, sigur, e, este aici un obiectiv foarte ambițios. E foarte bun, dar cred că trebuie să fim totuși realiști. Suntem într-o perioadă de criză economică și trebuie să ne punem următoarea întrebare. Sunt într-adevăr statele membre în stare să atingă acest obiectiv în trei ani? Uh, nu, în special că am stabilit acest termen de 2013. Poate că ar trebui să uh, solicităm o strategie uh, detaliată și rapoarte de etapă cu privire la acest proces și la această temă extrem de importantă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Olvir! Doamnă Thompson, aveți din nou cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, o să încep cu ultimul comentariu din partea doamnei, doamnei Olvir Deci, Eh, se pune problema prevenției și uh, asistenței acordate femeilor pentru că acestea să nu mai moară din, uh, de cancer. Deci am văzut ce cifre impresionante ați menționat, 275.000 de femei care contractează, care fac cancer în fiecare an. Și în uh, țara mea situația este mm, serioasă. Categoric există diferențe la, uh, la nivel regional mai degrabă. Pentru că dacă zona, regiunea respectivă nu se face screening, uh, sigur, poți să te duci în uh, orașele mari, dar femeile din zonele rurale nu fac treaba asta. Drept care trebuie să existe posibilitatea de a face screening în localitatea respectivă. Trebuie însă, trebuie așadar să li se pună la dispoziție această posibilitate. Sunt de acord că diverse organizații și grupuri de interese trebuie implicate în acest proces. Dacă eh, este vorba de, de comisie care să susțină aceste activități, atunci, eh, categoric, eh, e un lucru pe care și noi îl putem susține se pot folosi o serie întreagă de, de instrumente pentru astăzi uh, legate de, uh, de piața internă. Deci le putem folosi în mod eficace. În cazul femeilor care suferă, care sunt deja bolnave, categoric uh, lucrurile stau mult mai prost, în special în ceea ce privește posibilitatea ca ele să ocupe un loc de muncă sau să-l păstreze. Femeile migrante, femeile despre, în care sunt afectate de, ați spus cum, de, în mod prevalent de cancerul cervical. Deci există niște asemănări și niște deosebiri genetice între femeile de pe diverse continente. Poate că asta ar fi o explicație. Mulțumesc, doamna Thompson. Și acum, doamna Zabosco. Spravodajkyni, ale Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc pentru că mi acordat cuvântul dum după raportor. Aș dori să fac două observații succinte. Cred că ar trebui să ne gândim la o cooperare cu Comisia Europeană. Trebuie să vedem cum putem folosi fondurile europene, nu numai pentru a sprijini cercetarea, ci și prevenirea și uh, tratarea. Pentru că vorbim despre criza economică Spunem că statele membre nu au fonduri suficiente disponibile pentru a aloca pentru a investi și în acest domeniu. Dar cred că Uniunea Europeană trebuie să stabilească priorități foarte clare unde intenționează să financeze sau să deblocheze fondurile și cred că combaterea cancerului ar trebui să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană. Doamnă raportor, aș dori să mai subliniez un lucru și aș dori să vă sprijin la punctul 1, unde vorbește despre o activitate de cercetare mai aprofundată și corelarea între cancer și gen. Însă cred că ar trebui să solicităm um, o cercetare aprofundată în ce privește cauzele uh, cancerului. Să nu vorbim doar despre substanțele periculoase, despre mediul înconjurător și așa mai departe. Cred că e o formulare mult prea generală. Cetățenii europeni nu se simt vizați de o astfel de formulare, pentru că au impresia că uh, îi ocolește. Ori dacă numim cauzele reale, dacă detaliem aceste cauze, cetățenii europeni pot să se implice și în prevenirea cancerului și știm foarte bine care sunt substanțele care cauzează cancerul, care ar putea să uh, le schimbe sănătatea. Mulțumesc, doamnă Zaborska. Aș dori să dau acum cuvântul doamnei raportor pentru comentarii. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Zaborska și să-i spun că fondurile europene pentru prevenirea și tratamentul cancerului putem spune într-adevăr că aceste fonduri sunt uh, importante. Trebuie să ne gândim însă și la costul pentru societate pe care îl antrenează faptul că persoanele bolnave de cancer nu pot să lucreze. De asemenea, să nu uităm faptul că femeile au copii tot mai târziu, un factor agravant pentru cancerul mamar. Ar trebui să încurajăm, să convingem femeile să facă copii mai devreme, ori e foarte greu în Europa de astăzi. Mulțumesc, doamnă Thompson. Mă uit acum la calendar, termenul limită pentru depunerea amendamentelor. 2 februarie, ora 12. Votul la comisia noastră va avea loc în 23 februarie. La comisia ENVI se va vota în 16 martie și sperăm să putem vota acest raport la plenară din luna aprilie. Vă convine acest calendar? Se pare că da. Următorul punct de pe ordinea de zi și mă uit acum la doamna Estrela. Este discutarea amendamentelor la raportul doamnei Estrela. Îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează. E un subiect pe care deja l-am discutat la comisia noastră și sunt sigură că colegii își amintesc că e vorba de un uh, raport care ne-a fost uh, trimis uh, de la plenară, la plenara din luna iulie 2009, Doamna Estrela a fost uh, renumită raportor pentru acest uh, subiect. Am ajuns acum în faza în care au fost depuse amendamente. Toate amendamentele au fost uh, traduse în toate limbile astfel încât astăzi putem discuta aceste amendamente. Aș dori să lansăm dezbaterea. Are în primul rând cuvântul doamna Estrela, vicepreședinta noastră. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Nu e prima dezbatere pe această temă în timpul acestui mandat. Deja am avut uh, un prim schimb de opinii cu privire la propunerea mea. Iar acum vom uh, discuta amendamentele care au fost depuse de către deputați, membrii ai comisiei noastre și în numele grupurilor politice. Aș dori din capul locului să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile foarte importante. Am primit cam 169 de proiecte de amendament, foarte diferite ca natură, ceea ce denotă interesul sporit al colegilor pentru această temă. Am constatat și uh, entuziasm pentru acest subiect și pentru această directivă. Unele amendamente se repetă, ceea ce îmi permite să redactez uh, amendamente de compromis. De fapt, aceasta intenționez să fac și cred că este o provocare și pe care o pot adresa colegilor. Trebuie să cooperăm, trebuie să lucrăm și cu raportorii din umbră, din partea grupurilor politice, astfel încât să întrunim un consens uh, cât mai larg cu putință. Această directivă este foarte importantă și cred că este în interesul nostru să finalizăm acest text legislativ uh, cât mai repede. Sunt conștientă că încă persistă anumite obstacole, anumite piedici pe care trebuie să le depășim. Așa cum spuneam, aș dori ca baza de acord în cadrul Comisiei să fie cât mai largă, să ajungem la o platformă cât mai largă și aș dori să mergem la plenară cu o propunere modernă, îmbunătățită, care să întrunească nevoile femeilor europene, a familiilor europene și care să țină cont și de prioritățile foarte importante pentru noi, respectiv interesul copiilor. O să încerc să dau dovadă de flexibilitate și de deschidere Există câteva proiecte de amendament pe care însă nu le pot include, deloc, chiar. Mă gândesc mai ales la aceste amendamente care propun eliminarea articolului 141 din temeiul juridic. Pentru că astfel ar fi un regres, un regres de neacceptat față de propunerea Comisiei. această propunere a Comisiei nu era foarte ambițioasă din punctul nostru de vedere al Comisiei. Deci noi consideram că era ă, limitată întrucâtva. Deci ne-am luptat, ne-am ă, lăsat călăuzite de această idee de a promova egalitatea între bărbați și femei am încercat să obținem uh, un echilibru mai bun între viața profesională și viața, viața de familie. Nu putem să dăm înapoi, nu putem accepta retragerea articolului 141 din temeiul juridic. Nu putem accepta uh, acest pas înapoi. Deci Comisia noastră pentru drepturile femei și egalitatea de gen trebuie să continue să lupte pentru egalitate, și trebuie să ne luptăm și pentru a ajunge la un echilibru mai mult între viața profesională și viața de familie. Mai sunt și alte amendamente care se referă la timpii de lucru, contractele contractele de muncă. Nu pot accepta nici, ace, nici aceste amendamente. Deși știm că orele suplimentare și contractele de muncă atipice pot avea efecte negative asupra sănătății femeilor. Există amendamente care se referă la orele suplimentare, la schimburile de noapte, care propun evitarea acestor uh, tipuri de activități. De asemenea, știm că există și meserii în care se lucrează duminica, Uh, am dori să nu adâncim această propastie a discriminării împotriva femeilor. Deci nu dorim să ajungem la și mai multă discriminare în acest domeniu. A lucra duminica sau uh, în vacanță nu e la fel cu a lucra în schimbul de noapte sau a face ore suplimentare obligatorii. Mai mult, cu toții înțelegem că domeniile în care e cel mai greu să ajungem la consens e, sunt domeniile unde se pune problema concediului de paternitate. Aș dori să le mulțumesc interpreților, sper să mă ajute, pentru că una este concediul de maternitate și alta e concediul parental. Nu trebuie să facem E o diferență între concediu parental, care este pentru bărbați și femei, și concediul de paternitate, care e doar pentru tați. La fel cum concediul de maternitate e doar pentru mame, pentru femei. După ce am făcut această precizare terminologică, nu putem face confuzia în amendamentele noastre între concediul de paternitate și concediul parental. Concediul parental există deja, el a fost negociat de către partenerii sociali și deci că nu cred că trebuie să revenim asupra lui. Așa cum spuneam, e vorba de două tipuri diferite de concedii, dar trebuie să atragem atenția asupra faptului că concediul parental care deja a fost uh, convenit cu partenerii sociali și care intră în sfera de aplicare a unei alte directive, spuneam deci că concediul parental nu este remunerat. Deci chiar și din punctul de vedere al utilizării sale, concediul parental are o valoare mai mică pentru că nu am dorit ca familiile să sufere pe plan financiar dacă doresc să aibă mai mulți copii. Din contră, familiile trebuie să fie sprijinite financiar, trebuie să își sporească remunerarea pentru că cheltuielile vor fi și mai mari. Deci să lăsăm deoparte concediul parental, deși există state membre în care legislația națională abordează în comun concediul de maternitate, de paternitate și concediul parental. Deci există legi unice care abordează cele trei tipuri de concediu în anumite state membre. Însă noi ne-am dorit ca la nivel european să schimbăm situația, să ajungem pe direcția potrivită, respectiv ca toate concediile de maternitate, de paternitate și paternal să fie unite într-un text legislativ ca în Spania, Portugalia, Spania Suedia și alte state membre. Doream să vă mai atrag atenția asupra faptului că concediul de paternitate există în majoritatea statelor membre. El figurează în legislația națională în majoritatea statelor membre. Și deci e foarte greu de înțeles de ce nu părem să fim gata să ne adaptăm, să modificăm legislația europeană în funcție de legislația națională existentă și să ne adaptăm și la realitate, pentru că în statele membre realitatea ne interpelează, ne somează să adăugăm la concediul de maternitate și concediul de paternitate și concediul paternal, pentru că sunt două fețe ale aceleiași monede. Da, în calitate de tată trebuie să ai dreptul să ai grijă de copiii tăi. Garantat prin lege, un drept care trebuie să existe, să fie valabil și pentru bărbați și pentru femei. Din punct de vedere ideologic, dar și dacă ne gândim la viziunea modernă a bărbatului și a femeii în societatea noastră și a răspunderilor care le revin în cadrul familiei, totul converge înspre includerea concediului de paternitate în legislația referitoare la concediul de maternitate. În concluzie, aș spune că sper să reușim să ajungem la un acord de calitate. Sper că fiecare își va face treaba, fiecare își va aduce contribuția pentru ca această directivă să fie cu adevărat îmbunătățită să fie actualizată și, așa cum spuneam, ne dorim o directivă modernă, o directivă vizionară care să se uite spre viitor. Nu putem să legiferăm gândindu-ne doar la situația actuală. Nu putem legifera doar pentru astăzi, trebuie să legiferăm și pentru ziua de mâine. Să nu uităm că directiva actuală are deja 17 ani. A fost în vigoare de 17 ani, deci această directivă revizuită probabil că va fi în vigoare timp de unul sau două decenii. Deci trebuie să ne gândim la viitor atunci când uh, înaintăm amendamente. Deci, încă o dată, mulțumesc uh, pentru ajutorul pe care mi l acordați. Sunt sigură că împreună vom reuși să ajungem la un acord bun și vom spori reputația acestei comisii a Parlamentului European și a femeilor europene. Mulțumesc foarte mult, doamna Estrela. Doamna Thompson. Øh, er mulțumesc. Doamnă președinte, este foarte interesant faptul că noi, cei din, din cadrul acestei comisii, am primit această solicitare din partea Comisiei Europene. Din statisticile pe care le-am primit, constatăm că bărbații și femeile au cam aceleași câștiguri până în momentul în care uh, nu mai au nicio familie, nu mai au copii. Și ce se întâmplă? Familie cu puțin copii, de fapt, uh, câștigă mai puțin față de medie, însă bărbații care au copii mici, de fapt, câștigă peste medie și acest lucru deoarece uh, femeile sunt răspunzătoare de gestionarea vieții de familie bărbații care au și copii lucrează chiar mai mult, iar dacă dorim o egalitate de șanse, trebuie să garantăm că există o egalitate de șanse chiar în mediul familial. Două săptămâni nu înseamnă mare lucru, însă, cel puțin, există, trebuie să existe un anumit punct de plecare, măcar un semnal din partea noastră, din partea europenilor. Și, în acest sens, mi se pare interesant că aici, în cadrul comisiei, am primit o serie de solicitări din partea secretarului general de, dinainte, din partea Direcției Generale privind ocuparea forței de muncă, iar persoana în cauză de fapt a făcut carieră la comisie, e vorba de doamna Odil Cantan și ce ne-a spus uh, dânsa? Păi, dumneavoastră ne-a spus că dacă se verifică o anumită situație, atunci în politică se dă o lege pentru a combate respectiva situație. Însă, în Uniunea Europeană, până la urmă, legislația este redactată după ce a fost formulată o cerere în acest sens de către statele membre. Și cum s-au lucrurile în Europa? Există o legislație în 17 state membre în acest domeniu unde se prevăd două săptămâni uh, concediu pentru tată. Uniunea Europeană însă uh, este practic în întârziere față de statele membre, nu le-a înainte, ceea ce nu este în regulă dacă ne gândim la egalitatea de șanse, pentru că în acest domeniu Uniunea Europeană întotdeauna a orientat demersurile statelor membre. Așadar, două săptămâni pentru un concediu de paternitate, ni se pare minimul minimum care trebuie să tregească în legislație. Mulțumesc, doamna Thompson, doamna Lucas. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și doamne Estrela pentru un raport foarte bun și pentru modul excelent în care a cooperat și abordarea pe care a adoptat-o. Sunt de acord cu atitudinea dumneei și despre care vorbea doamna Thompson. Verzii au introdus numai două amendamente. Primul dintre acestea vizează prelungirea concediului de maternitate până la 24 de săptămâni Uh, știm foarte bine că deja mai multe state membre prevăd 18 săptămâni. Firește că raportul doamnei Estrela merge în direcția bună, sugerând 20, însă noi am dorit să reținem sfaturile care au fost date și în calitate de comisie să cerem chiar prelungirea 24 de săptămâni a acestui concediu, pentru că este un lucru la care ținem foarte mult. Un alt lucru pe care doream să-l subliniez este importanța faptului că acest raport să se refere și la concediul de paternitate. Sigur că e o chestiune controversată, însă consider că s-a ajuns la o majoritate evidentă în această comisie în acest sens. Știm că s-a vorbit foarte mult în european despre această chestiune, despre uh, echilibrul între viața de familie și viața profesională și există o ocazie concretă pentru a promova acest lucru, acest echilibru între viața profesională și cea de familie, tocmai asigurând că prevedem timp de două săptămâni acest concediu de paternitate. Mi se pare un drept important, un pas important în toată Uniunea Europeană pentru că am fi mai aproape de atingerea acestei Uh, ținte și cred că această problemă um, trebuie să prevedem obligativitatea de a fi plătit, pentru că există o variantă și s-ar putea să nu pară realist, s-ar putea să pară un fel de compromis, de fapt. Uh, este o soluție care nu va fi viabilă, deci trebuie ca acest concediu să fie obligatoriu și plătit și cred că doamna Estrela chiar a făcut acest lucru. Uh, mă bucur că putem să ne punem de acord pe marginea acestui raport. Am discutat aceste chestiune mai multe luni de zile, după cum știți. Până la urmă, verzi s-au arătat în sprijinul acestei idei și așa vedem și noi lucrurile. Eh, mulțumesc și doamna Clas are cuvântul. Ah, vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Estrela s-a referit la multiplele amendamente și constatăm că, de fapt, până la urmă, nu există un consens atât de larg, așa cum ar dori doamna Luca. Mi se pare că, așa cam ca de fiecare dată, facem un mare amestec, amestecăm lucrurile și nu mi-e foarte clară care este poziția președinției spaniole, care sunt intențiile Consiliului. Bun, e clar care este obiectivul și anume acela de a îmbunătăți protecția uh, femeilor care au născut, însă nu prea văd eu în ce mod vom ajunge la atingerea acestui scop. Apoi se vorbește de concediul parental și se vorbește și de concediul uh, de paternitate. Până la urmă și tatăl este părinte, deci părinții sunt de fapt mama și tatăl, iar după naștere mama are nevoie de o anumită ocrotire uh, a sănătății și înainte, dar și după naștere, aici suntem cu toții de acord. Acum se pune problema să vedem în ce mod poate fi implicat tatăl. Eu cred că odată ce mama și-a revenit, uh, să spunem, uh, și-a revenit trupește și sufletește și se prezent alături de copil, atunci și tatăl trebuie să aibă dreptul la concediu, să spunem, într-un moment mai avansat, care până la urmă, tot un concediu parental trebuie să fie, eu zic, să îi oferim această recunoaștere. Doamna Thompson spunea că este important să nu se înrăutățească starea națională de, eh, situația națională în materie de ocrotire a mamelor care există la dumneavoastră în țară. Același lucru aș putea să-l spun și despre țara mea, pentru că și noi avem o astfel de politică de ocrotire a mamelor, însă este mult mai extinsă și este diferit reglementată. Și de aceea mă adresez nouă tuturor pentru a avea în vedere aceste soluții care să aibă o dimensiune transversală să ne uh, raportăm la ceea ce există deja în statele membre. Dați-mi voi acum să mă refer la Germania. Avem 14 săptămâni concediu de maternitate numai deci numai pentru mamă și avem și un concediu de un an apoi parental și încă două luni care de fapt se referă numai la tată. Acest concediu este plătit dacă nu se folosesc acest, dacă nu se folosesc aceste luni, ele nu se reportează dacă amândoi consideră că trebuie să meargă la lucru. Sigur că este o noutate și în Germania acolo părinții se prevalează de acest drept. Deci, de ce se dorește să se... De ce să punem totul într-un singur coș, toate ouăle într-un coș? De ce să riscăm până la urmă să uh, schimbăm lucrurile la nivelul statelor membre? M-aș adresa doamnei Estrela, colega mea, și o rog să uh, adopte uh, amendamentul 123 depus de mine, de Nibler și de Thomas Mann. Amendamentul își propune să supună unei atenții deosebite, ceea ce statele membre au realizat deja în ceea ce privește ocrotirea mamei și copilului și în ceea ce privește ocrotirea uh, părinților și apoi să vedem în ce mod a fost implicat în acest proces statul. Trebuie să se țină cont de ceea ce s-a făcut deja la nivel național. Așadar, să încercăm, practic, să menținem rezultatele deja obținute la nivel național E vorba de protecția familiei și vă reamintesc că, din punctul meu de vedere, ocrotirea mamei este o chestiune extrem de importantă uh, și ea ține și de perioada de dinainte de naștere și perioada care urmează imediat nașterii. Și cred că această perioadă uh, poate fi modificată dacă se va aloca un concediu, dacă se va acorda un concediu parental și pentru mamă, dar și pentru tată. Mi se pare un compromis foarte bun care va fi în slujba familiei. Mulțumesc, domnule Romeva. Mulțumesc foarte mult. Am zâmbit după ce am auzit ultima intervenție, pentru că dacă lucrurile sunt atât de limpezi, atunci de ce a durat atât de mult timp? Aș dori însă să vă reamintesc faptul că în ultima legislatură am discutat mai aceste chestiuni și am ajuns la un consens uh, dacă în ceasul al 24-lea avem de fa- ce facem dacă avem de-a face cu un blocaj din partea liberalilor și popularilor. Aș dori să vă reamintesc de ce ne aflăm în uh, fața acestei dezbateri. Asta odată. În al doilea rând, doamna Estrela ne-a explicat foarte bine. Dacă avem de-a face cu garantarea drepturilor mame care, uh, mamele uze, care deci, a născut, avem de-a face cu două lucruri. Avem cu drepturile omului, doamna Clas a spus asta foarte bine, are nevoie femeia să-și revină la nivel fizic, spre exemplu, și de fapt spunea acest lucru și domnul Lucas. Noi am cerut ca acest concediu să pre- se prelungească la 24 de săptămâni, pentru că asta prevede Organizația Mondială a Sănătății, sub formă de recomandare, jumătate de an se prevăd șase luni, se prevede pentru perioada de recuperare fizică a lăuzei. Este vorba, deci, de dreptul uh, lăuzei care trebuie să-și revină după naștere. Și apoi avem de-a face cu un alt subiect. E vorba de concediul de paternitate pentru ca mama, în momentul în care se află în fază de recuperare, să se poată bucura și de sprijinul acelui. Cu alte cuvinte, tatăl să poată însoți familia în acest um, proces. În orice caz, ambele categorii de drepturi mi se par perfect compatibile. Așadar, trebuie să recunoaștem acest lucru ca fiind un drept minim și chiar să conferim o dimensiune obligatorie. De altfel, de la ultima intervenție mi s-a părut că suntem cu toții de acord, de aceea mă întreb de ce e atât de greu să găsim sprijin la nivelul Consiliului. Aceasta ar fi o primă idee. Sigur că sunt mulțumit că la nivel conceptual suntem de acord între noi, însă Insist, mai sunt câteva amendamente, amendamentul 43, spre exemplu, acolo unde se spune foarte clar, unde se cere, de fapt, se cere foarte limpede ca să se prevadă minim două săptămâni. Probabil că ambiguitatea decurge din faptul că acestea nu au caracter obligatoriu și probabil că ar trebui să scriem acolo că e vorba de o obligativitate, deci nu este ceva facultativ, ci este o obligație. Deci, dacă se prevede o anumită marjă de manevră pentru state, chiar și așa trebuie să prevedem un minim de două săptămâni. În anumite țări putem să mergem chiar mai departe, chiar mult mai departe. Acest lucru trebuie să aibă caracter obligatoriu și din acest punct de vedere suntem de acord, însă haideți să fim cinstiți. și să recunoaștem că există această obligativitate a concediului de paternitate. Doamna raportor a explicat, de fapt, acest lucru foarte bine. Acest concediu de paternitate, de fapt, se adaugă, este o adăugire față de dreptul pe care l-au femeile. Și aș mai vrea să mai exprim două, trei idei. Concediul trebuie să înceapă în momentul nașterii, pentru că Ar fi foarte periculos dacă ne-am apucat să calculăm uh, acest concediu dinainte de naștere, pentru că în timpul sarcinii femeia este capabilă, dacă este sănătoasă, să, și are tot dreptul pe deasupra să-și continue activitatea profesională. Să ne apucăm acum să tăiem uh, drepturi anticipând concediul de, patern- de maternitate înaintea nașterii ar crea anumite riscuri și grupul nostru se opune. O altă chestiune care cred că ține de traducere în anumite locuri, uh, în varianta engleză și mă uit la amendamentul numărul 2, acolo unde se vorbește despre împăcarea vieții de profesionale cu viața de familie, acesta work life în engleză este un concept amplu, iar în traducerea în limba spaniolă scrie acolo concilierea între viața, viața profesională și viața familială. Eu aș ține morțiș că nu e vorba de concilierea între viața profesională și cea de familie. Eu zic că e viața profesională și personală. Și personală înseamnă și de familie, dar înseamnă și mai puțin sau și mai mult. Deci eu zic că la nivel lingvistic este foarte important să evităm această confuzie. Cred că varianta originală în engleză este cea de la care pornim și trebuie să avem grijă. Tak, då är det fru Lulling. Varsågod. Mulțumesc foarte mult, doamna Lulling. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să precizez că nu PPE-ul este cel care a uh, blocat atunci când a cerut ca textul adoptat să fie trimis. Deci textul adoptat în comisie. În comisia noastră. Textul nu era bun. Era inept. Deci nu era un text legislativ uh, care se putea aplica. Așadar, am salvat uh, Parlamentul de ridicol uh, la care s-ar fi supus dacă ar fi acceptat acest text. Iar acum constatăm, și știți că există un proverb în franceză, care spune că nimeni nu e mai surd decât cel care nu vrea să uh, audă. Și raportoarea uh, uh este în această situație, pentru că nu doar că a, a repetat, uh, repetat greșeala, uh, ci uh, a persistat. Deci nu putem accepta acest text, care nu este un text legislativ, pentru că nu putem Uh, obliga. Deci, suntem într-o procedură legislativă, nu este vorba de un raport din uh, proprie inițiativă în care putem scrie orice. Uh, să ne punem acolo toate dorințele noastre și toate visele, să facem așa o listă de cumpărături cu tot ce ne poate trece prin cap. Angajatorii și lucrătorii trebuie să fie în stare să trăiască și să suporte uh, un text legislativ. Asta înseamnă că este nevoie de un text simplu care are ca obiectiv uh, protecția maternității. Deci protejarea uh, mamelor. Asta este obiectivul. Uh, nu trebuie să uităm că avem deja două acte juridice diferite în ceea ce privește, în primul rând, protecția maternității și apoi uh, concediu uh, parental sau părintesc, unde am adoptat un text care face posibilă aplicarea unui acord al partenerilor sociali în acest domeniu. Deci am făcut treaba asta. Iar acum dumneavoastră reîncepeți să uh, redeschideți această discuție și să, care conduce la rezultatul că nu numai uh, femeile, dar și bărbații uh, nu o să-și mai poată păstra locul de muncă. Dacă analizăm anumite amendamente, trebuie să vă spun că eu am timpul concediului Uh, meu de anul nou, de Crăciun, uh, am, am studiat pentru că am încercat să înțeleg ce se dorește aici. Deci, nu uh, pe părinții nu vor mai putea să lucreze noaptea, nu? în schimbul de noapte, dacă vor avea copii mai mici de un an. Vă dați seama ce înseamnă asta? Uh, Uh, cu privire la posibilitatea lor de a ocupa un loc de muncă. Deci putem uh, noi cere ca bărbații, nu ca în stare la vârsta procreerii, să aibă, să beneficieze de aceeași protecție a sănătății ca și femeile gravide? vor mai putea lucra în subteran. Vă dați seama uh, care sunt consecințele acestor propuneri? Categoric, uh, intenția este foarte bună, nu-i așa? Ne putem gândi la orice. Uh, de ce să ne gândim, să ne imaginăm că bărbații și femeile care sunt la vârsta procreierii, putem să ne, să ne gândim că ar fi bine să nu mai lucreze deloc, nu? Uh, există multe, mulți uh, oameni în Europa care doresc să lucreze și care nu pot să o facă. De aceea vă rog să țineți seama de acest lucru și nu faceți ca femeile și bărbații să devină de neangajat pe, uh, pe baza acestor propuneri bine intenționate, dar imature. Dacă doriți un act juridic menit să uh, protejeze maternitatea, paternitatea, concediu de paternitate, concediu uh, parental, atunci cereți acest lucru uh, și trimiteți propunerea comisiei. Cereți comisiei să ne propună un astfel de text de lege, pentru că aceste amendamente prezentate aici nu vor fi în măsură să producă un text care, chiar dacă ar fi adoptat în plenară, pentru că devine incorrect din punct de vedere politic. E vorba aici de niște propuneri care se contrazic, care nu sunt în regulă, sunt complet uh, necorespunzătoare unui text legislativ aplicabil de către și în cadrul întreprinderilor. Așadar, cereți un nou text Comisiei Europene. Cereți Comisiei să facă o propunere de act juridic și care să includă atât protecția maternității, cât și concediu parental, cât și concediu uh, de paternitate. Deci, uh, Comisia a spus de mai multe ori și la fel a făcut și Consiliul de Ministri că dorește să existe acte juridice diferite pentru diferitele tipuri de protecție. Ori noi uh, vre, constatăm că uh, și știm că partenerii sociali sunt pe cale să discute noi inițiative așa cum au făcut-o și pentru concediu parental, deci sunt pe cale să discute o astfel de inițiativă care atunci ar putea să Uh, obțină un caracter legal obligatoriu cu privire la concediul de paternitate. Deci să nu așteptăm acest proces. Dacă vreți să mergeți repede, e bine, atunci trebuie să ne concentrăm aici pe uh, protecția maternității, deci a mamelor, care este lucrul cel mai important dacă doriți într-adevăr să protejați mama și copilul. Dacă însă vreți să le amestecați pe toate, nu o să reușiți nimic chiar dacă ați ajunge la, să, să câștigați votul la prima lectură, cu privire la aceste măsuri de protecție care n-au nimic de a face cu protecția mamei și a copilului, atunci o să constatați că veți eșua la a doua lectură și veți uh, întârzia îmbunătățirea protecției mamelor. O să mă opresc acum, că altfel aș avea nevoie de vreo două ore dacă ar fi, m-aș apuca să comentez toate propunerile ă, care nu sunt deloc în regulă în text și în amendamente. Ă, îmi cer scuze, spune președinta, v-aș ruga să conchideți că nu mai avem timp. Da, doamnă președinte, constat că nu vreți să ascultați ceea ce nu vă convine. Dar uh, trăim în plină democrație și avem dreptul să spunem ce gândim. Dorim ca lucrurile să progreseze și din această cauză avem curajul să spunem că acest text este contraproductiv atât pentru femei cât și pentru bărbați. O, să dumneavoastră să faceți ce vreți, dar eu Vă promit și vă asigur că veți eșua. Mulțumesc, doamnă Luling. E bine, și eu pot să vă asigur că v-am ascultat, noi cu toții am ascultat uh, ce au de spus toți uh, colegii. Uh, mai avem 20 de minute din această ședință și încă mai avem multe lucruri de discutat. Uh, și doam, acum doamna Conalăsân. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu doamna Luling că uneori Parlamentul cât și această comisie uh, sunt uh, rizibili. Știm cu toții însă ce se întâmplă. Sunt într totul de acord cu gândirea pe care a adoptat-o doamna Estrela și aș vrea să vă prezint un uh, tablou mai amplu. În următorii 10 ani ne vor confrunta cu o societate care îmbătrânește uh, și vom avea nevoie, într-adevăr, de bărbați și de femei în vârstă care să poată să lucreze. De asemenea, dorim să putem avea copii uh, și dorim ca femeile să participe la procesul legislativ și mai dorim și ca părinții să-și împartă sarcinile părintești. Ei bine, dacă le dorim toate aceste lucruri, atunci ar trebui să facem uh, posibil ca toată lumea să lucreze uh, și să participe. Iar uh, activitatea femeilor și grija părintească din partea taților trebuie să fie în același timp atractive. E, trebuie ca femeile să dispună de un uh, concediu suficient după nașterea copilului și cred că cele 20 de săptămâni pe care le propune uh, doamna Estrela este într-adevăr un minimum. Uh, din experiența mea de uh, angajat mi-a demonstrat că dacă uh, concediul de maternitate este prea scurt, femeile își vor lua concediu um, de boală, de exemplu, după aceea, dacă, pentru a-și prelungi concediul de maternitate. Deci, și toate aceste lucruri, până la urmă, îi costă foarte mult pe angajatori. Mai mult decât i-ar costa dacă concediul de maternitate ar fi ceva mai lung. Și uh, este mai ușor să înlocuiești pe cineva care este în concediu de maternitate dacă acesta este mai mare. Pentru că uh, oamenii uh, noi angajați trebuie să se adapteze la slujbă, să vadă despre ce e vorba. Așadar, Eh, consecințele pentru angajatori eh, ar putea fi mai bune dacă concediu ar fi mai lung. De asemenea, ar fi foarte bine dacă bărbații ar putea, tații ar putea eh, beneficia de concediu de paternitate plătit. Sigur că tații trebuie să fie și ei prezenți în primele două săptămâni și colegii au arătat că bărbații pot să-și ia concediu mai târziu. Dar știm cu toții că uh, acele prime două săptămâni sunt cele mai importante. Atunci înveți să pui copilul uh, la culcare, să-i schimbi uh, scutecele, să-i faci baie. Ei bine, în aceste momente și tatăl trebuie să fie acolo pentru că se creează un model în care ambii părinții se ocupă de îngrijirea copilului și nu rămâne niciunul în urmă. Am primit o serie întreagă de e mail de la tineri tați care uh, susțin uh, concediul de paternitate eh, și care consideră că se exercită o discriminare foarte serioasă în ceea ce îi privește, pentru că nu li se permite să fie cu copilul lor în aceste prime săptămâni. Folosesc uh, argumente procedurale pentru a spune că uh, concediul de paternitate nu ar trebui să fie inclus aici, dar sunt de acord cu doamna Estrela uh, că uh, aceasta ar trebui totuși să facă parte din același pachet, deoarece e o altă fațetă a aceluiași lucru. Apoi, în legătură cu uh, ideea ca concediul de paternitate să fie o opțiune, dacă, așa cum a arătat doamna Lulling, Comisia Europeană ne promite să vină separat cu o directivă în acest sens, aș fi foarte încântat. Dar am auzit uh, pe toți, pe doamna comisar Reding, că nu intenționează așa ceva. Da, eram cu toții prezenți când a spus acest lucru. Noi nu avem drept de inițiativă legislativă, așa că recomand cu tărie ca toată lumea care susține concediul de paternitate în oricare formă să voteze pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă mai spun că mai sunt încă șase persoane care s-au înscris la cuvânt. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu doresc să repet ce au spus colegii mei, dar aș dori totuși să fac câteva observații. Chiar de la începutul acestei uh, dezbateri, când am început să discutăm această directivă, mi-am dat seama că deschizând, uh, punând această problemă a concediului de paternitate, am deschis cutia Pandorei și acum nu putem să încheiem dezbaterea. Cu tristețe trebuie să recunosc că dezbaterea de astăzi nu e deloc diferită de cea pe care am avut-o anul trecut, în primăvară. Deci, principiul numărul 1 ar trebui să fie pentru noi să definim care este subiectul acestui, uh, acestei directive. Respectiv, nu să deschidem, să lansăm noi teme de discuție. Trebuie să ne axăm pe femei. Directiva în vigoare nu ne mulțumește. Am vorbit de extinderea concediului de maternitate uh, la, uh, cu două săptămâni, de la 14 săptămâni și trebuie deci să schimbăm situația. Eu cred că nici Comisia și nici Consiliul, dar nici președinția, că e vorba de președinția spaniolă sau suedeză, nu au o poziție foarte clară în legătură cu ce ar trebui să figureze în această directivă. Doamna ministru spaniol a luat cuvântul în comisia noastră astăzi. Dar nu am înțeles uh, mult prea mult din ce a spus ea. Trebuie să punem cap accentul pe calitate, Trebuie să sprijinim raportul domnului Tarabella, s-a vorbit despre criteriile de la Barcelona, de obiectivele de dezvoltare a mileniului. Era ceva se făceau ceva, câteva referiri la aceste domenii, dar, din punctul meu de vedere, această directivă nu va putea fi pusă în aplicare de către statele membre. Deci, riscăm să sporim și mai mult inegalitățile salariale. De 50 de ani ne confruntăm cu această situație în europeană. clar, e clar că și bărbații pot învăța cum să îngrijească un copil. Chiar dacă nu sunt prezenți acasă la două săptămâni după nașterea copilului. Indiferent de faptul că au sau nu au uh, concediu parental. Mulțumesc! Mulțumesc! Doar doamna Ovir și apoi doamna Figueredo. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să corectez o greșeală. Nu liberalii au blocat acest dosar. La votul final a apărut un document controversat și de aceea votul final a fost așa cum a fost. Noi sprijinim adoptarea acestui tip de directivă. Suntem și pentru prelungirea concediului de maternitate până la minimum 20 de săptămâni, așa cum spunea doamna Estrela. De asemenea, suntem și pentru includerea concediului de paternitate în aceeași directivă, cel puțin membrii ALDE, care fac parte din comisia noastră, consideră acest lucru. Personal, trebuie să recunosc că în grupul nostru politic încă nu am luat o decizie finală dar concediul de maternitate și concediul de paternitate sunt fețe ale aceleiași monezi. De ce să mai așteptăm încă trei ani pentru o nouă directivă care să includă prevederi suplimentare în legătură cu dreptul bărbaților la concediu de paternitate? Însă, din punct de vedere juridic, aș trebui să spun că concediul de paternitate nu este concediu paternal. Concediu paternal E o opțiune la care pot recurge mama sau tata, dar astăzi vorbim de opțiunile de care trebuie să beneficieze mama sau tata. În calitate de avocat, eu nu susțin concediul uh, paternal obligatoriu. Noi suntem pentru un concediu plătit, iar tatăl trebuie să aibă opțiunea să uh, să, să uh, ia acest concediu sau nu, în funcție de situația din familia respectivă. Deci e vorba de lucruri total diferite și prin în acest mod am putea uh, reuși să atingem obiectivul de care discutăm de 15 ani în Europa, respectiv uh, egalitatea de șanse. Apoi s-a spus că Consiliul nu ne susține în abordarea noastră. Aș dori să vă reamintesc că pe, pe mine m-au ales uh, cetățenii estonieni. Consiliul este format din reprezentanții guvernelor. Dacă Nu dorim ca Parlamentul European să se îndepărteze de cetățenii statelor membre, atunci trebuie să continuăm să, să convingem uh, Consiliul că abordarea noastră este cea mai bună. Deci concediul de paternitate obligatoriu în cadrul în care tatăl dorește să ia astfel de concediu. Au fost unele critici. S-a spus că uh, interzicem uh, uh, uh, schimbul de noapte pentru tați și așa mai departe. Nu e corect. Cred că trebuie să citiți mai bine propunerea. Mulțumesc, doamna Figueiredo. Și apoi, doamna Bauer. Aș dori să vă reamintesc că nu trebuie să depășim timpul acordat. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă multe din aspectele la care doream să mă refer au fost deja menționate. Aș dori să repet trei lucruri. În primul rând, faptul că cu toții avem dreptul să depunem amendamente. Iar Parlamentul nu cred că ar trebui să își abandoneze rolul care îi revine. Parlamentul are o prerogative foarte importantă în acest domeniu. Putem depune amendamente care au menirea să îmbunătățească propunerea Comisiei. Putem evita întârzierile, putem încerca să legiferăm pe viitor. Au fost uh, invocate argumente foarte pertinente în acest sens. În ceea ce privește concediul de paternitate, s-a uh, pus întrebarea dacă ar trebui să fie același lucru cu concediul de maternitate. Sunt două fațete ale aceleași monede. Noi spunem la Parlamentul European că dorim ca uh, rata natalității să crească în Europa, că ne îngrijorează faptul că nu se mai fac copii în Europa și așa mai departe. Dar când e să trecem de la vorbe la fapte, când trebuie să creăm condiții prielnice pentru ca maternitatea și paternitatea să crească și ratele natalității să crească și ele, asistăm la dezbateri precum cea de astăzi. Deci, eu aș spune că a sosit momentul să lăsăm în urma noastră diferendele de opinii, pentru că putem să facem o schimbare calitativă în bine. Doamna Estrela, în anumite părți din raportul său, a venit cu propuneri foarte importante a analizat documentele adoptate de către, Consiliu, de către Comisie și Parlament în trecut și s-a referit la textele care au fost deja adoptate în, în mandatul trecut în Parlamentul European. Însă, în ultimul mandat au fost adoptate anumite texte care nu au fost preluate în această directivă. Deci, Doamna uh, Estrela a venit cu un amestec, a venit cu tot felul de propuneri. care deja au fost votate de către comisia noastră în mandatul precedent. Deci, așa cum spuneam, e vorba de un amestec de idei noi și vechi. Și poate că a făcut acest lucru cu o intenție bună. Aș dori să-i spun că nu a mers. Abordarea sa nu a dat uh, roade. Eu am depus amendamente pentru că simt că trebuie să depunem astfel de amendamente. Concediul de 24 de săptămâni, eu inițial am propus 22 de săptămâni, toată lumea se pare de acord, că e de acord cu această propunere de 20 de săptămâni. Eu aș dori ca noi să impunem un concediu minim de maternitate. Sunt gata și să apăr concediul de paternitate. Cred că trebuie să mulțumim uh, doamnei raportor pentru munca depusă, însă să nu uităm că anumite amendamente au fost uh, retrase, au fost eliminate și care sunt importante și care ar trebui redepuse. Doamna Bauer. Mulțumesc, domnule pre- doamnă președinte. Dragi colegi, aș dori să vă rog să vă amintiți de dezbaterea pe care am avut-o în urmă cu un an. Discutam propunerea comisiei care expira la sfârșitul anului trecut și comisia trebuia să vină cu o propunere pe marginea concediului de paternitate. Îmi aduc foarte bine aminte de această propunere, de această dezbatere și eu am spus că cele trei propuneri legislative ar trebui depuse în același timp și tratate în același timp. Aș dori să informez pe noi colegi că propunerea comisiei cu privire la concediul de paternitate nu a fost încă depusă. Doamna Estrela a inclus-o în pachet pentru că pur și simplu lipsea Însă, cred că și Comisia trebuie să își facă treaba. Să ne uităm la propunerea legislativă de astăzi. Nu cred că vom uh, putea să obținem rezultatele scontate și e păcat, pentru că am fi putut deja adopta acest pachet. Am fi putut obține mai mult pentru mame. Și aș mai dori să mai spun un lucru. Informațiile pe care doamna Estrela ne le dă în legătură cu uh, concediul de maternitate ca fiind neplătit, neremunerat, nu sunt corecte. S-ar putea să existe state membre în care nu se plătește concediul de paternitate, dar există concediul de paternitate care e remunerat. E vorba de drepturi netransferabile, care, un concediu care trebuie remunerat. Această propunere se va împotmoli pur și simplu la Consiliu, la fel ca și directiva privind timpii de lucru. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, doamnă Bauer. Îmi pare rău să spun acest lucru. Mai sunt mulți colegi pe listă care ar fi dorit să ia cuvântul, din păcate nu mai avem timp la dispoziție. Pe de altă parte, mă bucur de faptul că am avut această dezbatere aprinsă deci aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Am negociat câteva minute suplimentare cu interpreții pentru ca doamna Estrela să uh, ne transmită concluziile. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuția la această dezbatere înfocată. O dezbatere foarte variată. Aș dori să mulțumesc și interpreților pentru că ne mai acordă puțin timp. Pentru a conchide, aș dori să adaug următoarele. Cred că trebuie să constatăm un efort din partea tuturor pentru a ajunge la consens. Eu o să încerc să îmi flexibilizez poziția pentru a ajunge la uh, consens. Eu am făcut propriile concesii Uh, față de propunerea inițială. Și constat că atunci când e vorba de poziția PPE-ului, nu există o astfel de dorință, nu am observat niciun fel de efort, niciun fel de evoluție. În orice caz, am constatat uh, din partea altor grupuri politice o astfel de disponibilitate. Aș dori să vă prezint două, trei întrebări la care să chipzuiți. Prima întrebare. De ce a decis Comisia să adauge articolul 141 la temeiul juridic. Și mai am o întrebare suplimentară. De ce sprijinim De ce spunem că comisia competentă pe această comisie ar trebui să fie comisia noastră și nu comisia de ocupare? Noi dorim să fie, fim comisia competentă tocmai pentru că articolul 141 a fost inclus în temeiul juridic. Apoi aș dori să vă mai adresez o întrebare și o rog pe doamna Bauer mai ales să se gândească la ea. Care este remunerația planificată pentru concediu parental convenită cu partenerii sociali? Aș dori să știu dacă vreun bărbat e gata să renunțe la salariu pentru a rămâne acasă și pentru a da o mână de ajutor la creșterea copiilor. Și ar mai fi o întrebare importantă. Întotdeauna am combătut toate formele de discriminare și aceasta în mod consecvent. Însă, nepermițând bărbaților să se implice în viața de familie, exercităm o formă de discriminare. Cred că bărbații ar trebui să aibă acest drept să asiste la naștere și să uh, fie cu copiilor, uh, la fel ca și femeile. Sigur că femeile trebuie să beneficieze de concediu de maternitate pentru ca ele să-și revină pe plan fizic, însă restul concediului ar trebui să fie împărțit în mod echitabil între bărbați și femei. Iar în ce privește chestiunile financiare? Am putea discuta foarte mult despre acest lucru. Da, întotdeauna spune că e nevoie de bani, însă nu avem, nu rămân bani pentru partea, partea cea mai importantă. Poate că pur și simplu nu există această dorință de a pune bani la dispoziția femeilor pentru ca în familie să domnească pacea și armonia. Ori noi trebuie să dăm dovadă de consecvență. Ar trebui ca acești bani să fie cheltuiți în domeniul social, de exemplu, să plătim personalul medical. Pentru că, până la urmă, dacă nu cheltuim bani, dacă nu investim în familie, în armonia familiei, avem probleme psihologice, probleme de ordin medical. Și până la urmă, banii care nu ajung la armonia familiei vor ajunge în buzunarul psihologului, psihiatrului sau al medicului. Aș dori să vă atrag atenția asupra amendamentului 122 depus de doamna Garcia Perez. Cred că este un uh, amendament foarte important pentru că ne ajută să surmontăm foarte multe obstacole. Și aș merge și mai departe decât amendamentul 123 a doamnei Clas. Dar există totuși părți în aceste amendamente care se suprapun. 122 e mai bun din punctul meu de vedere decât 123. Cred că ar trebui să vă gândiți la aceste amendamente și s-ar putea să găsim o soluție pentru a depăși aceste probleme cu care ne-am confruntat astăzi. Nu mai avem mult timp la dispoziție, mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, mulțumesc doamna Estrela, mulțumim tuturor colegilor pentru această dezbatere aprinsă. Sper să dăm dovadă de respect reciproc. E clar că avem dreptul la opinii diferite, dar dezbaterea contează, ea este cea mai importantă, trebuie să ne ascultăm reciproc. Mulțumim doamnei Estrela Vă mulțumesc tuturor pentru această dupămasă fascinantă. Mulțumim și interpreților pentru minutele suplimentare pe care ni le-au acordat. Ședința coordonatorilor va avea mâine la ora 9. Mulțumesc!